Dear colleagues, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, doamnelor și domnilor, toți cei prezenți în sală, este o nouă întâlnire a Comisiei ITRE și știți că suntem uh, în direct pe internet, deci vă rog frumos să începem, deoarece avem subiecte foarte importante pe ordinea de zi. The agenda of the meeting is included in the MEP file. Dear colleagues, do you hear me or London? not at all? Dragi colegi, aveți uh, observații, obiecte în ce privește ordinea de zi? O aveți în dosarele dumneavoastră. Nu-mi place să folosesc ciocanelul, spune președintele, dar uh, nu ne putem auzi cu atâta zgomot. Thank you. And the agenda is included in the MEP file. If there is no other comment, the agenda... Dacă nimeni nu are niciun comentariu, putem considera că ordinea de zi a fost astfel adoptată. Doriți să las cuvântul? Apropo de ordinea de zi? Nu. A, după aceea. Bine, eu eram la primul punct, ordinea de zi. Deci, ordinea de zi a fost acceptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Dar nu avem anunțuri pe ziua de astăzi, pentru că săptămâna trecută am avut uh, o întâlnire în 5 jumătăți de zi și v-am dat toate informațiile. Trecem la punctul numărul 3. Crearea Uniunii Europene um, Uniunii Energetice Europene. Și avem cu noi pe domnul vicepreședinte al Comisiei uh, Sefcovici, cel care este responsabil cu Uniunea Energetică. Stimate domnule vicepreședinte, Dumneavoastră deja v-ați obișnuit să fiți prezent în Parlamentul European și în timpul uh, precedentului dumneavoastră mandat. Și vă ocupați de cooperarea interinstituțională. Acum, mandatul dumneavoastră include Uniunea Energetică, Și, bineînțeles, acesta este și una dintre principalele competențe ale comisiei noastre și suntem pregătiți să discutăm serios despre această temă, deoarece este una dintre uh, prioritățile legislaturii, atât pentru Parlament cât și pentru Comisie și Consiliu. Pentru această discuție am alocat două ore pentru întreaga dezbatere. Deci ar trebui să încheiem cândva pe la orele 17. Vă dau cuvântul pentru discursul introductiv și după aceea lăsăm loc dezbaterii. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte Buzec, stimați uh, colegi, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi vreau să vă spun că sunt impresionat de prezența numeroasă din sală, de faptul că atât de multă lume este interesată de uh, Uh, Uniunea Energetică și sunt recunoscător Parlamentului European și îndeopște Comisiei ITRE pentru că a convocat această reuniune extraordinară, deoarece acest proiect este, bineînțeles, deosebit de important pentru cetățenii europeni și pentru Uniunea Europeană în întregul său. A pune la punct Uniunea Energetică este, așa cum a spus și domnul președinte, o prioritate a Comisiei Juncker și eu am venit astăzi în fața dumneavoastră ca să vă prezint pe scurt uh, ideile principale asupra cărora ne consacrăm în ultimul timp. Dar, oricum, propunerile cele mai bune sunt, în general, rezultatul unei uh, Um, punere în comun a ideilor cele mai bune și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră mă vor contacta să-mi spună uh, ce idei au și eu de asemenea am venit ca să ascult care sunt uh, ideile dumneavoastră, grijile dumneavoastră, prioritățile dumneavoastră. Știu că unii pregătesc chiar uh, poziții în scris pe această temă. Probabil că alții chiar mă vor contacta în direct ca să discutăm în bilateral pe această temă. Aș vrea doar să vă spun că eu personal vă stau la dispoziție în următoarele săptămâni ca să ne asigurăm că aceste propuneri vor fi cât mai ambicioase cu putință. Această întâlnire vine la momentul potrivit, deoarece uh, vom finaliza textul peste câteva săptămâni și de aceea mă bucur să pot să vă fac uh, o introducere. Care este calendarul? Ne așteptăm ca această propunere să fie adoptată până la sfârșitul lunii februarie și am discutat cu președintele Buze ca să vedem cum ne organizăm pentru ca dumneavoastră să fiți primii, cei din tâi, informați în legătură cu conținutul acestei uh, comunicări, care, așa cum am spus, va fi rezultatul discuțiilor între cele trei principale instituții. Dragi colegi, doamnelor și domnilor deputați, stimați prieteni, comisia actuală uh, așa mm, luat angajamentul să fie diferită, să fie uh, bigger on big things în engleză, să fim uh, mai mari asupra mai buni pentru ideile cele mai importante. De cu alte cuvinte, vrem să vedem cum putem să influențăm cu adevărat viețile cetățenilor europeni și atunci uh, una dintre priorități este, bineînțeles, să avem uh, încălzire la prețuri abordabile pentru gospodării. Vrem să permitem întreprinderilor mici și mijlocii să-și cumpere energia la prețuri competitive și să fie adevărate motoare de creștere și de creare de locuri de muncă pe viitor. Vrem, de asemenea, ca cineva că e la Helsinki sau la Porto poate să-și facă o descoperire științifică în domeniul energiilor regenerabile aici în Europa mai degrabă decât să meargă undeva în China sau în Statele Unite și atunci Europa să redevină uh, lider în acest domeniu. Vrem de asemenea să garantăm că copiii mei în Bratislava și copiii copiilor noștri peste tot în Europa nu trebuie vreodată să plătească prețul greșelilor pe care le-au făcut generațiile precedente uh, vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. Poate că toate aceste obiective vi se par foarte ambițioase, dar vă garantez că ele pot să fie atinse. Politica climatică a fost primul pas pe calea Uniunii Energetice și, având în vedere situația geopolitică de la frontierele est, um, din Est, deși destul de nefericită, Acum securitatea energetică a devenit prioritatea numărul unu pe agenda europeană, iar acordul de la Consiliul European în ce privește cadrul pentru climă și energie până în anul 2030 a deschis ușa pentru un acord și mai ambițios care ar trebui să fie găsit la Paris între principalii lideri politici ai lumii, astfel încât să putem să reducem și mai mult emisiile de gaz cu efect de seră. Și acum avem uh, o, o, viziune în Uniunea Europeană pentru o nouă politică în ce privește schimbările climatice. Planul de investiții Juncker care va permite să avem mijloacele financiare pentru sectorul energetic, nu este decât o dovadă a determinării acestei comisii. Acum chiar avem, uh, a venit momentul să facem această mare schimbare și trebuie să profităm de această oportunitate, trebuie să facem acest mare pas înainte. Doamnelor și domnilor, în ciuda faptului că s-au făcut deja progrese importante în ultimii ani și credeți-mă că chiar am făcut progrese, trebuie să fim cinstiți și să spunem că politicile noastre actuale în domeniul energiei nu sunt sustenabile din toate punctele de vedere. Prețul la petrol este foarte volatil uh, din cauza speculației pe termen scurt și în plus cauzează uh, lipsa de predictibilitate pe termen lung. Iar faptul că majoritatea uh, surselor de aprovizionare cu energie provin din afara Uniunii Europene și din țări care le folosesc uh, pentru uneori a ne uh, șantaja, întotdeauna ne fac să fim uh, um, vulnerabili și să fim expuși unor întreruperi a furnizării cu energiei. Știți că suntem dependenți atât pentru petrol cât și pentru gaz de uh, furnizori din țări terțe. Uniunea Europeană importă 90% din petrol, 60% din gaz, 42% din combustibilii solizi și șase state membre sunt 100% dependente de gazul provenit din Rusia, ceea ce vă arată cum stau lucrurile pe plan geopolitic și cum trebuie să procedăm ca să fim mai independenți și să avem mai multă securitate a provizionării cu energie. În plus, trebuie să fim de asemenea cinstiți și să spunem că sistemul nostru este mult prea fragmentat. Fragmentat în 28 de uh, uh, teritorii, știind că multe colțuri din continentul nostru încă nu sunt suficient de bine integrate în sistemul de aprovizionare cu energie. Și puteți să vedeți foarte bine care este diferența și uh, nivelul de integrare pe piață între diferitele zone ale Europei. Și de asemenea, uh, din perspectiva capacității de piață. E adevărat că avem nevoie de aceste uh, noi sisteme ca să păstrăm o bună proporție între energiile regenerabile și uh, celelalte surse de energie, dar ne putem întreba, chiar trebuie să construim asemenea capacități peste tot în uh, Europa, în toate țările, trebuie să plătim atât de mult pentru asemenea uh, um, surse de energie regenerabile peste tot? Este rentabil? Uitați-vă Uh, schemele de subvenționare a energiilor regenerabile uh, peste tot în Europa. Cât de um, scump a costat faptul că au existat doar scheme naționale de subvenționare și nu unele concertate la nivel european. Atunci când ascult uh, ce au de spus diferitele grupuri de um, gândire, diferitele grupuri de cercetători, sau citesc studiile, um, sunt cu totul zăpăcit pentru că îmi dau seama că am fi putut să facem economii de 140 de miliarde de euro dacă am fi avut o viziune paneuropeană a subvenționării energiilor regenerabile încă de la bun început. O altă problemă pe care avem în Europa este următoarea. Poate că în această seară când vă întoarceți acasă, la dumneavoastră este cald, dar încă sunt foarte multe gospodării în Europa care vor suferi de frig în această seară, pentru că oamenii nu pot să-și permită să plătească încălzirea. Doamnelor și domnilor, 10% dintre gospodăriile din Europa uh, um, sunt afectate de sărăcia energetică și nu mai putem să acceptăm o asemenea soluție. Trebuie să rezolvăm această uh, situație pe viitor. Dar nu e numai despre uh, gospodării, nu e vorba despre gospodării și companiile europene au de suferit pentru că plătesc de trei ori mai mult pentru gaz decât companiile uh, concurente din America, ceea ce este o povară uriașă pentru industria și economia noastră. Și să nu uităm că dintre cele 10 mari companii uh, de energie solară din lume, niciuna nu este situată în Europa și încă cheltuim, risipim prea multă energie și încă nu putem spune că avem o economie cu emisii scăzute de um, carbon. Iar um, acest lucru privește un spectru foarte larg de părți interesate, de la ONG-uri până la principalele mari um, companii industriale. Eu v-am deschis tocmai mai multe provocări și acum aș vrea să vă vorbesc despre um, cele cinci principale dimensiuni ale acestei uh, comunicări pentru Uniunea Energetică și la sfârșitul lunii februarie vă vom propune și acțiuni concrete pentru fiecare dintre ele. Mai întâi, din, având în vedere situația prezentă, este clar că trebuie să uh, avem uh, securitatea aprovizionării cu energie și aceasta trebuie întărită bazându-ne pe solidaritate și pe încredere. Știți că suntem cel mai mare importator de energie din lume, importăm energie în valoare de 400 de miliarde de euro pe an. Trebuie să fim mai eficienți, trebuie să reducem uh, cererea de energie, trebuie să folosim mai bine sursele uh, interne de energie și trebuie să diversificăm mai mult sursele de aprovizionare cu atât mai mult cu cât uh, o saga precum cea a gazodutului sau strima, trebuie să ne servească de lecție să facem în așa fel încât uh, contractele pe care le semnăm pentru aprovizionarea cu gaz să fie mai transparente și sperăm că împreună cu doamna înalt reprezentant Mogherini să avem acum o adevărată diplomație în domeniul energiei la nivel european care să fie coerentă și să putem să găsim răspunsurile adecvate pentru fiecare situație în parte. Cea de-a doua dimensiune este construirea unei pieți interne a energiei foarte competitivă. Știți că aici s-au făcut deja destul de multe progrese, încă mai rămân totuși foarte multe de făcut, pentru că avem nevoie de o liberă circulație, ca să spun așa, energiei pe piața internă. Și trebuie să permitem companiilor să um, fie în concurență în mod transparent, în mod liber, pentru apoi a avea un, o energie la prețuri abordabile și atunci trebuie să înlăturăm toate barierele tehnice și uh, de altă natură din statele membre. Și acest lucru nu se poate face decât prin acorduri de cooperare regionale în cadrul unui, uh, într-un cadru european. Eu am discutat cu primari și cu companii de energie și sunt convins că numai dacă ne bazăm pe uh, Um, actorii locali, pe cetățeni, pe orașe, orașele inteligente, vom putea să facem în așa fel încât energia să ajungă la prețuri abordabile la toată lumea. A treia dimensiune foarte importantă pe care aș vrea să o propun este mărirea eficienței energetice. Așa cum știți, energia cea mai curată este cea pe care nici nu o folosim. Dacă consumăm mai puțin energie, poluăm mai puțin, plătim mai puțin și facem ca sursele noastre de energie să fie mai sustenabile. Dacă suntem în același timp și mai eficienți și, în a, și avem uh, surse de aprovizionare sigure, competitive și durabile, avem uh, combinația câștigătoare. Și încă o dată trebuie să ne gândim la consumatori. Studiile ne arată că consumatorul ar avea foarte mult de profitat dacă mărim eficiența energetică. Și eu am fost frapat de faptul că la o întâlnire mi s-a spus că 90% dintre gospodării erau eficiente din punct de vedere al consumului de energie. Într-o a doua întâlnire, un investitor privat mi-au spus că iar vrea să investească pentru uh, îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul uh, construcțiilor. Ar putea investi până la mai multe trilioane de euro. Deci, vedeți, există dorință din partea investitorilor și ar fi bine să avem clădiri mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie în Europa și ar trebui să spunem uh, um, municipalităților să nu le fie frică de uh, um, acest întreg șantier și să se um, lanseze în el cu toată încrederea. Știți că în jur de uh, 40% um, dintre, din energia consumată este pentru uh, procesele de încălzire și răcire, deci acolo sigur putem să facem economii. În ce privește cea de-a patra dimensiune, trebuie să reducem uh, um, poluarea generată de producerea de energie prin uh, scăderea emisiilor ne apropiem cu pași rapizi de uh, uh, Paris, de conferința de la Paris și nu trebuie să uităm nici obiectivul pe care ne l-am fixat în octombrie de a reduce emisiile cu 40%. Și la Lima am lucrat foarte bine împreună cu doamna noastră reprezentant Mogherini, cu domnul comisar Arias Caniete și facem în așa fel încât această cooperare, această voce unică în ce privește diplomația climatică să fie întotdeauna bine auzită și sperăm ca la Paris să fie un moment de succes pentru că nu doar Europa are nevoie de acest efort pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Noi vrem să încurajăm toate părțile interesate să ajungă la un bun uh, acord, mai ales în ce privește uh, stabilit, uh, rezerva de stabilitate de piață, care este de asemenea uh, foarte așteptată de companii împreună cu revizuirea acordului în ce privește uh, ETS. Așa cum a mai spus și președintele Juncker, Uniunea Energetică trebuie să fie uh, campioană în ce privește energiile regenerabile, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că trebuie să ne mărim eforturile pentru a reduce emisiile din trans- sectorul transporturilor, care este principalul care emite gaze cu efect de seră. În sfârșit, cum putem să uh, dăm un nou imbol de energiilor regenerabile prin investiții în cercetare și inovare. Avem nevoie de mai multe investiții în acest do- domeniu și trebuie să reducem, bineînțeles, și consumul de energie din toate activitățile industriale. Dacă devenim lider în acest domeniu, bineînțeles că vom crea locuri de muncă, vom avea creștere economică, vor exista oportunități uriașe pentru export și știu că este o prioritate și pentru dumneavoastră în această comisie. Domnilor și domnilor, avem cinci dimensiuni principale pe care vi le-am prezentat și uh, foarte multe sectoare sunt vizate, transportul, concurența, agricultura, politica industrială. Am avut puțin timp la dispoziție, nu am putut să intru în toate detaliile, dar cred că ambiția mea este acum clară pentru dumneavoastră și va fi răspunderea mea să mă asigur de faptul că aceste cinci dimensiuni vor fi incluse uh, în această comunicare că vom uh, face în așa fel încât să se cree, să aibă loc o schimbare a mentalităților și să facem în așa fel încât toți actorii să se regăsească în jurul aceleiași mese. Uniunea energetică are nevoie însă și de un sistem credibil de guvernanță, un sistem puternic am citit foarte atent scrisoarea pe care unii dintre dumneavoastră au trimis-o președintele Juncker, domnului comisar Alina Scanete și mie însumi pe acest subiect. Credeți-mă că iau foarte în serios toate îngrijorările dumneavoastră și sunt de acord cu faptul că Parlamentul, în calitate de legislator, are un rol cheie de jucat în a face ca Uniunea Energetică să devină o realitate este motivul pentru care, odată cu adoptarea acestei strategii peste o lună la Colegiul Comisarilor, următorul pas pe care eu îl voi face va fi să vin în fața dumneavoastră să vă prezint acest uh, cadru legislativ. Doamnelor și domnilor deputați, voi face acest lucru și pentru că am nevoie de sprijinul dumneavoastră, contez pe el, pentru că nu putem să obținem această schimbare uriașă decât dacă ne bucurăm de sprijinul Parlamentului European. Dacă îmi dați voie, domnule președinte, uh, închei aici discursul meu și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru faptul că m-ați lăsat să vorbesc atât cât mi-am dorit. Thank you, Mr. Vice President, for your presentation. Was similarly like, like... Mulțumesc, domnule, domnule pentru uh, discursul dumneavoastră. Ați menționat multe puncte esențiale pentru comisia noastră. Mulțumim și pentru faptul că împreună am atins atâtea obiective interinstituționale. Cooperarea interinstituțională este foarte importantă pentru noi și ne bucură faptul că sunteți dispus să prezentați în fața Parlamentului European ideile dumneavoastră și propunerea dumneavoastră pentru Uniunea Energetică. Haideți, dragi colegi, să începem dând acum cuvântul coordonatorilor noștri, numele PP, Cristian Iscainci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim foarte mult, domnule Șefcovici, pentru o prezentare de ansamblu Știți prea bine, comisia noastră are un raport INI pe siguranța energetică și cred că ar fi important pentru comisie să includă asta sau să țină cont de asta în viitoarea propunere. Dumneavoastră ați menționat piața internă și siguranța furnizărilor. Câteva informații de fond. În urmă cu două săptămâni ați fost la Moscova. Domnul Miller vine din Neant și spune haideți să facem acum conexiunea cu Turcia pentru că în câțiva ani nu mai vine gaz prin Ucraina și dacă dumneavoastră nu construiți asta, noi vom vinde gazul în altă parte. O abordare constructivă către parteneriat. Eu cred că asta sublinează foarte bine ce fel de partener avem și care sunt provocările ce apar uh, în momentul în care lipsește previzibilitatea. Și apoi vă întreb concret, ce se poate face? Pentru că piața noastră este fragmentată. Când uh, spunem eufemistic partenerul nostru estic, de fapt ne referim la Rusia. Statele membre, la ora actuală, au un uh, dialog în două sensuri cu furnizorul rusesc de fiecare dată uh, se poartă un dialog cu Rusia și dumneavoastră aflați uh, după aceea, post uh, factum, domnule Fiercoviș, ce s-a întâmplat, ce acord a semnat fiecare stat european cu Moscova. Cum putem să ne exprimăm în numele acestei pieți unice europene când discutăm cu Rusia și Până la urmă, cum facem că să ne dăm seama că companiile private sunt cele care semnează acordurile cu Rusia până la urmă? Sigur că vrem să îmbunătățim furnizarea și vrem să îmbunătățim uh, sursele. Dar, până la urmă, realitatea e că, indiferent ce facem, o cantitate considerabilă de gaz va veni tot din Est. Ce faceți pentru ca, din punctul de vedere al afacerilor, lucrurile să se deruleze mult mai bine? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimate coleg. În numele socialiștilor, domnul Dan Nica. Thank you, Mr. Chair, Mr. Vice President. I'd like to take advantage of the Romanian language. <clears throat> Uh, Aș dori să vă întreb cât are în vedere Comisia să vină cu o propunere de revizuire a directivei privind eficiența energetică și a directivei privitoare la performanța energetică a clădirilor și dacă noua propunere va pune accent pe situația consumatorilor cel mai vulnerabili și cu venituri mici. În al doilea rând, Uh, am reținut o declarație a domnului juncker și a dumneavoastră că trebuie să redăm industriei rolul cuvenit în cadrul economiei europene cu scopul de a asigura o creștere sustenabilă și de creare de locuri de muncă. comisia și a propus ca până în două mii douăzeci industria să reprezinte douăzeci din uh, produsul intern brut al uniunii europene. cum vă gândiți să combinați acest obiectiv de reindustrializare de douăzeci cu obiectivele climatice și Uh, și care credeți că va fi efectul prețului petrolului în privința planurilor dumneavoastră? În al treilea rând, <clears throat> dacă este un lucru deja acceptat de toată lumea privind, uh, privitor la importanța creierii și păstrării locurilor de muncă pe teritoriul Uniunii Europene, industriile mari consumatoare de energie joacă un rol important. Însă este nevoie ca aceste industrii să se bucure de un cadru stabil și de prețuri la energie care să le permită o competiție atât pe piața internă cât și la nivel mondial. Cum credeți că poate fi garantat acest deziderat și mai ales care ar putea să fie eventuale impacturi în privința predictibilității, ca de pildă introducerea emisarului mai devreme de 2021 în 2017, sau care credeți că uh, ar putea să fie un impact în privința modului în care este privită subvenționarea în diverse scopuri de utilizare a energiei, în special a celei regenerabile. Cu atât mai mult cu cât, datorită lipsei rețelelor de transport, și am apreciat ceea ce ați spus, au fost situații, și vorbesc cazul României, care este al doilea mare producător de energie eoliană din Uniunea Europeană, când această energie a fost vândută la 10-15% din prețul pieței, tocmai datorită imposibilității de a vinde excesul de energie uh, produsă. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Crobacek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru observațiile dumneavoastră introductive care demonstrează foarte, foarte clar în ce direcție ne îndreptăm și ce ne rezervă viitorul. Asta din punctul de vedere al Uniunii Energetice. Ca o primă observație, spun un lucru destul de simplu. Noi cu toții știm despre ce este vorba pentru că discutăm despre asta de foarte, foarte multă vreme cu toții știm care este problema, dar nu există o soluție. Ați punctat niște probleme importante, după cum ar fi chestiunea furnizărilor din Est. Ce se întâmplă dacă energia către Europa nu mai vine? Vreau să știu care sunt scenariile alternative și dacă suntem pregătiți pentru a primi energie din altă parte. Ați estimat eventualele costuri? Resursele regenerabile sunt și ele importante, le-ați menționat, dar așa cum au spus antevorbitorii mei, acestea costă foarte mult, sunt cele mai scumpe la ora actuală. Cum putem să asigurăm competitivitatea resurselor de energie regenerabilă? Vă rog frumos să luați în calcul faptul că nu v-ați pus problema energiei deja utilizate în Europa, a surselor de energie deja exploatate în Europa. Tot discutăm despre o economie neutră din punctul de vedere al carbonului. Până la urmă putem să utilizăm în continuare cărbunele, gazul sau uh, gazul de șist. Și atunci mă interesează ce aveți de spus și despre aceste trei subiecte. Discutăm și despre legăturile pan-europene și aș vrea să vă rog, dacă puteți, să ne spuneți ce propune Comisia în legătură cu finanțarea acestor interconexiuni. V-ați pus problema finanțării unor asemenea rețele pan-europene care să servească la reducerea riscului energetic Comisia pregătește la ora actuală toate detaliile financiare ale acestor probleme, pentru că e relevant de dragul Uniunii Energetice. Mulțumesc, spune președintele. De la ALDE are cuvântul Peterson. Este vicepreședinte al Comisiei ITRE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, v-ați asumat o sarcină atât de importantă în aceste vremuri. Întrebarea mea vine pe două categorii, o dată despre guvernanță și apoi despre finanțare. Pentru ca acest proiect să funcționeze, avem nevoie de un cadru de guvernare prin care să existe o implementare corectă a legislației în vigoare, în primul rând. Întrebarea mea către dumneavoastră este, avem nevoie de toată această legislație, e vorba de legislație ce a rămas de implementat. Ce părere aveți despre guvernanță cu privire la codecizie? Cum ne putem asigura că acest Parlament ales democratic este implicat în uh, procesul de implementare a legislației ce rezultă din inițiativele noastre de aici? V-ați imagina uh, următor, comisia să facă o evaluare anuală prin uh, codecizie ca să vadă ce se întâmplă cu implementarea? Ce, petre- ce părere aveți despre toată această structură de guvernanță? Pentru că e clar că discuția este foarte sensibilă la ora actuală, mai ales în statele membre, așa că sunt foarte curios ce părere aveți dumneavoastră despre guvernanță. Și apoi despre finanțare. Pentru a finanța toate aceste proiecte, energetice, finanțele private trebuie să își asume și ele un rol, o parte din răspundere. Sunt foarte multe proiecte, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu doar în domeniul eficienței energetice. Aceste proiecte trebuie să fie unele prietenoase cu mediul antreprenorial, să-i invite pe aceștia să investească cum putem să facem ca planul Juncker să fie lipsit de birocrație în așa fel încât să atragem capital? Pentru că de un lucru sunt sigur, există capital acolo și există și proiecte. Ne interesează acum uh, efectul acesta de sinergie și uh, de aceea aș aștepta mai multe detalii cu privire la acest uh, ultim aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru aceste observații. La ITRE întotdeauna apare următoarea problemă. Cine să vorbească primul? La ITRE, verzii sunt un grup mai mare, așa că îl rog pe Claude Turmes să intervină acum. Mulțumesc, domnule comisar. O abordare holistică a sarcinilor ce ne revin. Comisarul oare eh, ar îndrăzni să discute despre o uniune energetică și de climă, pentru că așa nu am pierde din vedere aspectul climei. În urmă cu o lună și jumătate am eh, citit un eh, document, o primă versiune acestui plan de-al dumneavoastră, domnule comisar și am văzut că n-apăreau nicăieri cetățenii, din câte am înțeles ați corectat asta. Păi cum putem să avem o uniune energetică fără cetățeni? Avem nevoie de o abordare de jos în sus. Acum salut faptul că între timp v-ați revizuit uh, atitudinea. Cu privire la Rusia, personal m-a șocat felul în care ați fost primit la Moscova. Toți oamenii care vă cunosc măcar puțin știu că dumneavoastră sunteți o persoană uh, Uh, cu atitudine de conciliere și cred că s-au purtat foarte dur cu dumneavoastră în Rusia. Există, în opinia mea, doar un singur răspuns către Rusia, și anume Europa decide 40% țintă pentru eficiență energetică. Dacă reușim să facem asta, vom uh, reuși să uh, renunțăm la mare parte din gazul de care avem nevoie, pentru că vom crea siguranță pentru investitori și toți vânzătorii de gaz, toți furnizorii de gaz vor ști că dacă vor să vândă gaz în Europa, trebuie să facă asta îndeplinind anumite condiții financiare. Așa că mă bucură faptul că se discută despre cerere, dar mă bucură și faptul că menționați uh, necesitatea de a fi ambițioși. Cel mai mare instrument și mai puțin birocratic uh, pe care îl avem la ora actuală este eco și este un instrument atât de important pentru a reduce costul la nivelul consumatorilor și pentru a reduce și cererea de electricitate. Eu cred că eco trebuie să uh, capete un rol prioritar. În ceea ce privește energiile regenerabile, da, sunt scumpe, dar îmi pare rău. Uh, nu ați spus că sunt acum scumpe, dar îmi pare rău, vă corectez au fost scumpe, pentru că vedem cât de mult s-au uh, schimbat lucrurile. Recent am fost la o conferință internațională unde acum uh, se investește în Africa de Sud, peste tot unde este soare, pentru panourile solare, care acum au un preț mult, mult redus, de 60 de euro pe megawatt, pe oră. China a oferit cel puțin uh, uh, credite în valoare de cel puțin 25 de miliarde de euro cu uh, rată a dobânzilor zero pentru a încuraja utilizarea panourilor solare. Și în uh, SUA se investește acum foarte mult în cercetare pentru că se lucrează la o nouă generație de regenerabile cu multe milioane de dolari. Deci dacă am vrea ca energia regenerabilă să capete loc prioritar, atunci trebuie să oferim câteva răspunsuri la aceste probleme financiare adesea nedrepte. Uniunea energetică este atât de importantă și există discrepanțe în continuare. 73% din uh, cetățenii noștri vor o Uniune energetică și se pare că guvernele nu vor asta. Nimeni din guvern nu vrea ca să se intervină în mixul energetic. Așa că important este să acționăm la nivel regional. Deci, câteva detalii vă rog despre ce se întâmplă uh, acasă, la fața locului, mai ales în uh, Europa de Est, unde mi se pare că e nevoie mare de aceast, acest tip de guvernanță. Mulțumesc. Domnul Silichiotis de la GUE are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sarcina dumneavoastră, domnule comisar, este într-adevăr dificilă. Uniunea energetică este un proiect de mare anvergură. Pentru ca totul să funcționeze fără cusur, e important ca cetățeanul să fie plasat în centrul intervențiilor noastre și odată cu acesta și IMM-urile. Pentru noi energia este foarte importantă și a sosit momentul să combatem sărăcia energetică. Domnule comisar, ați spus că există cetățenii numeroase state europene care la ora actuală pur și simplu nu își permit factura la energie. Sunt săraci din punct de vedere energetic, atunci trebuie să ne asigurăm de faptul că există un acces facilitat la energie pentru toți cetățenii. E important să existe o funcție de control public și deci, pentru asta e important să existe uh, organisme publice din domeniul energetic care să activeze aici. E clar că avem nevoie de resurse regenerabile de energie, dar din păcate n-am auzit nimic concret despre asta de la dumneavoastră. Un alt subiect care mă interesează se referă la depășirea problemei de izolare energetică a anumitor state membre. Spuneați că până la finele 2015 vreți să scoateți aceste state din izolare. Ei bine, eu nu cred că e fezabil acest calendar. Mi se pare că e foarte important să ascultăm propuneri concrete mai ales în relația cu statele învecinate. Vrem, uh, sigur, ca obiectivul ultim să fie pacea între popoare și totodată și bunăstarea cetățenilor, dar uh, mă interesează și mai mult cum putem să privim uh, totul din perspectiva Uniunii Energetice. S-a discutat despre sursele de energie și vreau să vă spun că Uniunea Europeană ar trebui să se axeze și pe resursele energetice care se află în uh, Marea Mediterană. Cum putem să construim rețele pentru a ne asigura necesarul energetic și cum putem face ca Uniunea Europeană în toate aceste relații energetice să fie un partener vizibil. Mulțumesc! din partea neafiliaților, domnul Schaffhauser. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru că ulterior o să trebuiască să plec pentru că vom vota la Comisia pentru Afaceri Externe. Dar aș fi vrut să spun două lucruri, domnule comisar. În așa fel, în același fel în care Europa a dorit să susțină dezvoltarea economică și de fapt a dus la susținerea recesiunii economice, stau și mă întreb dacă nu cumva în această uniune energetică nu cumva creăm un fel de nesiguranță energetică. Eu când mi-am început uh, cariera ca și șef pentru energie în Alsace aveam contracte pe termen lung cu un preț asigurat, stabilit, care ne permitea să știm exact la ce să ne așteptăm și aveam și transparența necesară, pregăteam investițiile necesare. Acum, piața aceasta, așa zis, deschisă, uh, creează, de fapt, uh, această lipsă de previzibilitate și duce la o lipsă de investiții pe termen lung, duce la o nesiguranță de aprovizionare pe termen lung și o nesiguranță energetică. Apoi, principiul de subsidiaritate. Na, nu servește la nimic să creăm o siguranță energetică la nivel de Uniunea Europeană dacă nu avem și o siguranță energetică la nivel uh, subsidiar, la nivel național. Și o a treia idee, referitor la energie și eficiență energetică. E vorba de o luptă pe care eu o consider a fi deosebit de importantă. Noastră ați vorbit de 20%. 20% asta înseamnă 80 de miliarde. 80 de miliarde asta înseamnă 800 de milioane de investiții. Președintele Buzek, într-adevăr, a cerut ca noi să putem în acest proces al planului Juncker să fim în măsură să fim asociați la toate aceste investiții viitoare pe eficacitate energetică. Ar trebui să mergem mai departe. Relaxarea monetară care se face acum pentru bănci, 8 miliarde, ar trebui să fie făcută și pentru economia reală, nu pentru bănci, în așa fel încât să ducă la o dezvoltare a economiei reale. Lucru care ar modifica cu totul situația. Pentru că noi discutăm acum despre faptul că avem nevoie de investiții. Sunt investiții insuficiente de 20 de ani de zile încoace. Bun, însă nu se întâmplă nimic. Firmele energetice nu au suficient capital tocmai pentru a ajunge la acea eficiență energetică pe care ne-o dorim și la randament. Și deci, pe aceste trei întrebări aștept răspunsul dumneavoastră, domnule comisar. Uh, thank you very much, colleague. And Mr. Helmer. Domnul Helmer, Helmer de la FDD, este ultimul vorbitor înainte de a vă da dumneavoastră cuvântul, domnule comisar. Uh, domnule președinte domnule comisar adesea îl citesc pe antonio tajani când el a fost comisar pentru industrie a spus că prețurile la energie creează un masacru industrial în europa și mă gândesc că domnul comisar a recunoscut ca atare problema. Eu uh, m-am gândit că ar trebui să analizez puțin acest uh, masacru industrial și în ultimele două săptămâni m-am întâlnit cu reprezentanții industriei aluminiului, aeroțelului și din uh, industria rafinării petrolului. Și vreau să vă spun, domnule, domnule comisar, că industria de aluminiu a pierdut 44% din capacitatea sa în ultimii șapte ani 40.000 de locuri de muncă au fost uh, eliminate, nu pentru că ar fi redusă cererea, ci pentru că ci aceasta crește, dar e acoperită de importuri care uh, înseamnă 50% la ora actuală. La fel și în industria oțelului, unde s-au pierdut 100.000 de uh, locuri de muncă și au fost închise fabrici, la fel și cu prelucrarea petrolului. E mai ușor să import direct produse rafinate din alte părți, Africa și alte locuri, 10.000 de locuri de muncă directe au fost pierdute, 40.000 de locuri de muncă adiacente. Deci este un dezastru, mă voi uh, întâlni și cu cei din industria uh, chimică, a cimentului și a sticlei și cred că scenariul pe care îl voi afla va fi unul similar. Deci deja, din punct de vedere energetic, avem o situație disperată la nivel industrial. Multe industrii se mai țin de un fir de ață și noi în Parlamentul acesta discutăm despre rezervele de stabilitate a pieței, dar până la urmă ce politică este aceasta? Cu ce obiectiv? Acela de a spori prețurile și mai mult pentru ca Europa să fie un loc și mai puțin competitiv în care să-ți faci afacerile. Deci, domnule președinte, la final îmi permit să fac o observație critică. Din partea industriei petrolului am primit un, o copie a raportului guvernului britanic în care ar, se arată că emisiile de CO2 asociate cu uh, petrolul rafinat importat reprezintă, uh, uh, uh, sunt mai mari cu 35% decât cele produse în Uniunea Europeană și uh, din industria oțelului vine și o dată anecdotică, dacă vreți, că uh, pentru o tonă de oțel importat se, emit în atmosferă, uh, se emite în atmosferă o cantitate dublă de CO2 comparativ cu o tonă produsă în Europa. Deci, noi ce facem? Creștem emisiile, exportăm locuri de muncă și importăm produse gata rafinate. Păi dacă asta nu e nebunie, atunci ce este? Doamne, iartă-mă! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, mulțumesc pentru aceste comentarii și dau cuvântul acum uh, domnului vicepreședinte Șefcovici pentru răspunsuri și observații față de toate aceste întrebări. <clears throat> Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau de asemenea să mulțumesc tuturor membrilor pentru observații, comentarii și pentru întrebările adresate. Și am să încerc să le răspund tuturor în ordinea în care mi-au fost adresate. Mai întâi, aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, munca pe care o faceți pe raportul de inițiativă, care vine la momentul potrivit, la momentul potrivit, tocmai pentru munca noastră, de asemenea, în cadrul Comisiei Europene și e clar că vom studia cu mare atenție uh, ceea ce veți scrie în raportul dumneavoastră și vom încerca să preluăm multe din raport. Evident, relațiile cu Rusia. Evident, sunt acum un subiect de actualitate. Trebuie să facem față unei situații destul de complicate și dificile cu acest partener și, după cum am mai spus și de mai multe ori, cu alte ocazii, eu cred că pentru o întreprindere precum Gazprom trebuie să înțeleagă că trebuie să discute, să comunice cu clienții și să discute cu acele companii cu care au contracte și nu doar să anunțe așa niște schimbări radicale și să le aplice în câteva săptămâni. Nu așa se face, pentru că asta pune sub semnul întrebării credibilitatea și gradul de încredere pe care îl putem avea față de Gazprom. Ideea este că trebuie să ne adaptăm unei noi realități. Și pot să vă spun că în momentul în care am mers în vizită la Moscova, am avut impresia că nu era vorba doar de mine, ci și de alți colegi care au fost uh, tratați astfel de partenerii noștri ruși cu care ne-am întâlnit, pentru că a existat o sugestie din partea președintelui Comisiei pentru Transporturi în așa fel încât să modificăm programul. Însă, ne-am dat seama pe parcurs că ceea ce propuneau ei pur și simplu nu era fezabil, pentru că în acest context nu vorbim doar despre volumul de gaz, volumul ce trebuie aprovizionat către clienți și uh, așa mai departe, ci vorbim de asemenea și de siguranța aprovizionării. Și uh, dacă e să discutăm despre siguranța aprovizionării și contractele care trebuie să fie semnate, trebuie să fim atenți la aceste subiecte ne confruntăm permanent cu o problemă și anume, uitați-vă la ceea ce se întâmplă de obicei pe durata iernii. Și atunci apar și problemele în ceea ce privește aceste, aceste contracte. Dar acum ne putem pune întrebarea ce se va întâmpla în perioada de după luna martie, ce se va întâmpla pe durata verii. Și se pare că partenerii noștri din Rusia preferă să-și mențină poziția, și anume că după luna martie se vor întoarce la condițiile contractelor care erau în vigoare înainte de uh, perioada de iarnă. Deci vedeți că e o situație foarte complicată, așa că o să trebuiască să mai revenim asupra acestui subiect. Însă acum ce trebuie să facem? Pentru că așa mi s-a adresat întrebarea. Ce putem face? Eu cred că trebuie să ne aplecăm asupra tuturor dimensiunilor. Evident, mai întâi trebuie să diversificăm sursele noastre de aprovizionare nu numai rutele de aprovizionare, ci și sursele de aprovizionare cu gaz. Și din acest punct de vedere, foarte important va fi în momentul în care vom discuta cu gazoductul uh, uh, din partea de sud. Cum anume se va organiza acesta? Vom avea o ședință foarte importantă cu reprezentanți uh, din partea Consiliului, dar și cu reprezentanții ai diferitelor firme implicate și să vedem cum anume se, va, uh, se vor desfășura discuțiile pe tema Nabucco, care va fi vizibilitatea, care va fi și mecanismul de care vom avea nevoie pentru a uh, uh, înregistra progrese. Cum anume vom înregistra progrese? Care sunt problemele ce trebuie mai întâi rezolvate în așa fel încât acest, pro, pro, acest proiect să ajungă la final și să fie unul de succes? E clar că există foarte multe oportunități în Mediterana de Est, Mediterana de Vest de aprovizionare și e clar că multe pot fi făcute. În continuare putem discuta și cu Algeria, spre exemplu. Și, de asemenea, trebuie să vedem care sunt țările care au o capacitate foarte puternică. Noi avem capacități, însă nu le utilizăm. Nu le utilizăm pentru că nu avem un sistem de interconectare suficient de solid care să poată fi utilizat la un procent mai ridicat, cu o intensitate mai ridicată. Și există diferite idei pe care le vom propune în acest sens, în așa fel încât să avem o abordare holistică, să vedem cum anume, cu noile gazoducte, cu rețeaua pe care o avem, cum putem împărtăși sursele de aprovizionare, cum putem spori potențialul, cum putem utiliza aceste uh, posibilități de interconectare plecând de la situația pe care o cunoaștem în momentul de față. E clar că va fi ceva complicat, dar, de asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră asupra faptului că trebuie să găsim și alte posibilități decât aceste acorduri interguvernamentale de dimensiuni foarte mari. E adevărat, E adevărat că acestea sunt semnate și apoi e nevoie de analiză și discuții și să vedem dacă acestea respectă într-adevăr legislația europeană, da sau nu. Eu cred că încă de la capul locului ar fi mult mai bine dacă am avea transparență în acest proces și dacă ar exista o transparență sporită referitor la procesul de negociere. Comisia eventual ar putea să participe, să facă parte din echipa de negociere, în așa fel că să ne asigurăm că toate aceste contracte foarte mari și importante nu contravin legislației europene și nici nu se contrazic între ele, unele pe altele. E clar că acest lucru nu va face decât să adauge o, o, o nouă dimensiune în momentul în care statele membre negociază astfel de contracte. Apoi, cumpărarea în comun a gazului. Da, e clar că e un subiect foarte sensibil, este de asemenea și un subiect extrem de tehnic și e nevoie de o analiză juridică extrem de detaliată. Uh, există diferențe Uh, divergențe de opinii pe acest subiect. Țările din vestul Uniunii Europene își dă, văd că piața lucrează bine, consideră că mecanismele de piață se aplică și că trebuie să fie spațiu pentru de manevră, marjă de manevră pentru întreprinderi și așa mai departe și vor să mențină situația așa cum e. Dacă vă uitați la țările din estul Europei, situația e diferită. Aceste țări, bazându-se și pe experiențele lor din trecut, își doresc posibilitatea de a cumpăra gaz în comun uh, pentru că deocamdată cumpără cantități mici în, uh, în uh, mod individual și dacă ar negocia împreună ar obține prețuri mai bune. Apoi, ceea ce ne dorim noi să facem în momentul de față este să facem o analiză aprofundată și să vedem exact cum putem aborda acest subiect. Pentru că, da, vedem aici două abordări în mod clar diferite. Observăm care sunt și provocările din punct de vedere de uh, concurență, din punct de vedere al compatibilității a unor astfel de abordări individuale cu OMC, regulile OMC și obligațiile OMC și în același timp trebuie să vedem cum anume în mod treptat am putea obține o astfel de agregare a cererii. Cum am putea ad- adopta un astfel de mecanism care să ne permită să acționăm în comun. De aceea cred eu că e vorba de un proces mai întâi de analiză, de gândire, pentru a înțelege foarte bine care este situația, așa cum v-am descris-o. E clar că aceasta necesită un studiu mai aprofundat. Și acum, dacă îmi permiteți, am să trec la întrebările domnului Nica consumatorii cei mai vulnerabili. Eu cred că un subiect important în momentul de față este să recunoaștem la nivel european că într-adevăr avem o problemă. Pentru că există diferite metodologii, există diferite abordări, există, dacă e să vă uitați la di, diferit, situațiile din diferitele state membre, fiecare vine cu procente diferite referitor la această categorie, lucru care vine și complică și mai mult felul în care putem găsi soluții. Însă, punctul de plecare cel mai bun este să recunoaștem că avem o problemă, că sunt oameni în Europa care nu-și permit să să uh, aibă de mâncare, nu-și permit să se încălzească, să-și plătească facturile de energie și în acest sens noi apea, apoi putem găsi o soluție. Însă, nu uitați că nu e vorba doar de o chestiune de energie, ci e vorba și de politici sociale și trebuie în acest sens să discutăm și cu doamna comisar Tyson și e vorba și de aspecte care se situează la nivel de competență de, ale statelor membre. Și trebuie să ne asigurăm că vom face această analiză. Dumneavoastră v-ați referit de asemenea și la eficiența energetică și sunt absolut de acord cu dumneavoastră, trebuie să susținem acele scheme care vor duce la o eficientizare a clădirilor, care vor duce la o reducere a emisiilor de CO2 și care vor duce și la o dezvoltare a afacerilor, a mediului de afaceri. Pentru că, da, ni s-a spus că am introdus o schemă simplă, da, se renovează școlile, spitalele, se renovează clădiri și se uh, pierd o parte din, uh, din profituri între, pe de o parte, compania și, pe de altă parte, autoritățile locale. Dar ce ne facem în momentul în care discutăm despre clădiri cu apartamente, cu, despre clă, uh, blocuri cu apartamente. E nevoie și acolo de investiții. Și poate că ar fi mult prea greu ca o persoană singură, ca o gospodărie singură să facă acest lucru sau o municipalitate. Cum putem face asta? Eu am mai discutat acest subiect și cu alți uh, factori interesați. Și chiar și reprezentanți din partea României, experți și din alte țări, nu numai, care mi-au spus că trebuie să dăm dovadă de creativitate și să creăm acele instrumente care vor fi ușor de utilizat pentru municipalitățile noastre peste tot în Europa. Deci, am putea să le spunem, dacă aveți un astfel de proiect, uitați, asta trebuie să faceți. Aici e potențialul uh, de finanțare, puteți găsi finanțare prin cutare și cutare și cutare instrument, care ar putea fi și investitorii ce ar putea să vă ajute și noi suntem gata să vă ajutăm cu toată complexitatea aceasta de început de proiect, uh, cu toate uh, obstacolele care ar putea exista și care vi s-ar face în așa fel că să vi se pară greu de realizat. De aceea avem nevoie de o abordare inteligentă la nivel de municipalități, de orașe, pentru că acolo vom începe. Acolo putem începe proiectele. Proiecte de infrastructură, proiecte de transporturi, proiecte de eficiență energetică și așa mai departe. Deci, în acest sens, e nevoie de o abordare exhaustivă și apoi putem să vedem cum putem introduce și ideea de subsidiaritate. Pentru că asta trebuie dezbătută și cu primarii orașelor. Știm că există uh, foarte mulți uh, primari care sunt întruniți într-o asociație și care tocmai creează acea uh, coordonare la nivel european. Apoi, statele membre, de asemenea, sunt cele care știu foarte bine cum funcționează aceste asociații și cum ar putea susține astfel de proiecte. Apoi, un alt aspect care a fost... Uh, a, domnul președinte mi a trage atenția că trebuie să vorbesc mai puțin. Un alt aspect. În ceea ce privește sărăcia energetică și felul în care se stabilesc prețurile la electricitate, mai mulți membri s-au referit uh, la acest lucru. Trebuie să schimbăm felul în care energia, electricitatea este concepută și vândută în Europa. Ați văzut câteva exemple pe diapozitive. Trebuie să facem ceea ce e necesar pentru a susține energiile regenerabile. Cum putem crea să ne dăm seama cum noi suntem cei care creăm, de fapt, frontiere energetice, complicăm piața, complicăm uh, lucrurile și nu avem o adevărată piață pentru o uniune energetică. Ce putem face plecând de la mecanismele și capacitățile pe care le avem? Cum putem să avem scheme de ecoproiectare mai bune? Și toate aceste elemente, evident, au fost deja, au, au început deja să fie analizate uh, și avem deja noi reguli pentru ajutoarele de stat, în așa fel încât să vedem exact cum anume acest proces se poate derula și cum anume în mod treptat putem transforma aceste energii regenerabile în surse uh, importante vectori integrați pe piață. Pentru că sunt de acord cu cei care au spus că prețul energiilor regenerabile acum scade și scade în mod dramatic în ultima vreme și pot deveni energii concurențiale, competitive. Dar pentru asta e nevoie de o piață și asta e clar că va avea un efect pozitiv asupra sistemului energetic. Acum, câțiva dintre dumneavoastră au pus întrebarea cum putem îmbunătăți infrastructurile și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Dacă nu avem niște rețele inteligente, dacă nu avem interconectori care să ne permită să avem un flux liber de energie, atunci nu putem avea niciun fel de uniune energetică. Și un președinte al unei uh, companii energetice, inginerie energetică, uh, a făcut o prezentare și mi-a spus în felul următor. Dacă astăzi vrei să parchezi 5-6 uh, mașini electrice undeva într-o stradă în Europa, nu poți. Dacă vrei să reduci emisiile de CO2 pentru transport, e clar că trebuie de, să ai niște rețele energetice inteligente care să poată să preia acest lucru. Dacă vrei să oferi consumatorilor posibilitatea uh, de a pune la punct surse de uh, electricitate, atunci aceștia trebuie să fie informați, trebuie să știe exact cum funcționează piața, unde vinzi, cum cumperi. Toate aceste informații sunt utile, de aceea sunt de acord cu domnul președinte în momentul în care spunem că avem nevoie de o monitorizare a procesului nostru de infrastructură în momentul de față. Trebuie să știm exact care sunt diferitele proiecte de gazoducte. E clar că există nevoi pentru noile state membre, e clar că avem interese comune care sunt uh, preluate în această strategie a Uniunii Energetice, avem diferite proiecte, uh, facilități care pot finanța astfel de proiecte și mai avem și planul Juncker. Uh, Direcția Generală pentru Energie a făcut o estimare și anume că piața este matură pentru a implementa toate aceste idei. Acum, întrebarea este dacă vrem să știm exact acum ce vom face concret pentru această țară. Spre exemplu, s-a discutat uh, recent despre Bulgaria. Durează până când reunim toate sursele de informații într-un singur punct, într-un singur loc. Așa că ar fi mult mai bine dacă pe viitor Comisia ar putea să aibă acces la aceste informații în mod transparent, în mod clar în așa fel încât să putem avea o evaluare viguroasă, o evaluare solidă, pentru că statele membre se descurcă fiecare singur în pătrățica lui în mod foarte diferit. Și de aceea e foarte greu să știm exact ce ar trebui să facă aceste state membre. De aceea trebuie să creăm noi oportunități pentru a ști exact cum anume ne vom asigura că pe viitor legislația în vigoare este și aplicată. Vom verifica, vom monitoriza că această legislație există, este aplicată și că la un moment dat ne vom regăsi într-o situație în care avem interconector, o piață comună și dacă lipsește un interconector, atunci vom fi în măsură să-l introducem tocmai pentru a uh, Uh, pune capăt unei astfel de situații într-o anumită regiune. Și interconectare, după cum am explicat, de fapt ceea ce ne dorim noi până la finalul lunii februarie și să mă opriți, domnule președinte, dacă depășesc, <sighs> văd că vă uitați așa lung la mine. Nu, nu, nu e nicio problemă, vă rog să răspundeți la toate întrebările. Deci, spuneam, și era un subiect foarte important, domnul Zile mi-a pus această întrebare, dar și alți colegi. Până la finalul lunii februarie, eu aș vrea să vin să vă pot prezenta Uniunea energetică, strategia noastră pentru această Uniune și foaia de parcurs. Cum ajungem la acest rezultat? Ce trebuie să facem în următorii ani? În următorii 5 ani. Pe durata mandatului comisiei noastre. Apoi, vrem să venim cu o foaie de parcurs pentru a ști exact care va fi poziția, poziția noastră de negociere. Pentru că interesele noastre sunt interconectate. Am vorbit despre diferite uh, Uh, contracte care sunt negociate în mod individual și cred că putem participa la acest efort de negociere. Și apoi mai e nevoie și de o comunicare pentru a ști cum anume ne vom deplini obligațiile asupra cărora am convenit cu toții preună, să avem interconectare, să avem o interconectare a tuturor statelor membre până în 2020. Asta de asemenea este un element deosebit de important care ne va permite să ne canalizăm gândirea și felul în care ne vom pregăti infrastructura noastră de viitor. Și apoi mi s-a mai pus și o întrebare din partea domnului vicepreședinte a Comisiei dumneavoastră, așa că nu pot decât să-i răspund. Ce putem face cu legislația care a fost deja adoptată și care nu e implementată? Păi eu cred că aici trebuie să fim mult mai severi referitor la felul în care monitorizăm, verificăm, insistăm asupra implementării acestei legislații. Ceea ce noi sugerăm este ca în momentul de față să avem un, niște dialoguri de implementare mai aprofundate cu statele membre. Să vedem care este legislația care există. Și de ce aceasta, dacă există, nu este implementată? E o chestiune politică, e o chestiune de finanțare, e o problemă de expertiză la nivel de stat membru. Cum putem noi să ajutăm statele membre? Și aș mai adăuga, dincolo de dialogul de implementare, că trebuie să vedem cum anume proiectele de infrastructură sunt realizate, cum se fac investițiile pentru interconectori. Aveți nevoie de ajutor. Cum vă putem ajuta atunci? Cum ne putem asigura că într-adevăr se înregistrează progres plecând de la situația dumneavoastră și uh, conectând toate statele din Uniunea Europeană? E adevărat că pachetul acesta de energie este foarte important, însă transpunerea și implementarea în fapt și în act sunt și mai importante și acolo e clar că e nevoie de eforturi suplimentare. Și un ultim aspect referitor la sud-estul Europei. Pentru că acolo e clar că în partea de sud avem gazoductul South Stream, care este foarte important. E clar că noi trebuie să pariem pe acest gazoduct și e clar că avem nevoie de el. De aceea, noi am hotărât că vom crea un grup de lucru la nivel înalt și prima sa ședință de lucru va avea loc în luna februarie, pe 9 februarie, dacă nu mă așel, și am invitat și câțiva prim-miniștri care să vină și să discute pentru prima dată, nu numai din punct de vedere al solidarității, ci să discute concret ce anume putem face și cum vom ajunge la această diversificare a surselor de aprovizionare cu gaz. Și cred că asta trebuie să se facă, de asemenea, o astfel de discuție nevoie și la nivel de electricitate și interconectori. E clar că noi trebuie să limpezim cum anume această parte a Europei va fi într-un târziu integrată în întreaga rețea Uniunii Europene. Și trebuie să începem asta cât mai repede cu putință, plecând de la experiența noastră din ultimele luni din trecut. Cam atât, domnule președinte președinte. Sper că toți membrii care au adresat întrebări uh, sunt mulțumiți și au primit răspuns la întrebări. Dar dacă mai aveți o frază de adăugat, vă să știți că vă las. Vă las să vă să adăugați. All of us should be satisfied. <laughs> Pentru că toată lumea trebuie să fie mulțumită. Ecoproiectarea. Ecoproiectarea, de asemenea, dacă nu mă așa, era ultima întrebare ce mi-a fost uh, adresată. Pe această temă, cred că da, dacă nu mă așa, era o întrebare la care s-au referit diferiți uh, colegi din diferite unghiuri. În ceea ce privește ecoproiectarea, E clar că e nevoie de o comunicare sporită pe acest subiect, pentru că ceea ce citim uneori în ziare și de multe ori ziarele, evident, constituie opinia publică. E un adevărat scandal, nu e adevărat și asta subminează de fapt eforturile noastre în eficiența energetică sporită. Trebuie să explicăm cetățenilor că ecoproiectarea până în 2020 ne va permite să, salvăm, să economisim atât de multă energie, echivalentul a unui an de zile întreg. Dacă ne uităm la o eficiență de 20% până în 2020, deja astăzi jumătate din aceasta este realizată prin ecoproiectare. Și consumatorilor le place acest lucru pentru că vor plăti mai puțin la energie și e ceva și uh, susținut de către industrie, pentru că și industria de asemenea uh, are de câștigat. Și avem o piață unică în acest sens și avem o uniune în acest sens. Și deci, ecoproiectarea poate fi un element activ pentru a obține mai multă transparență, pentru a avea date cât mai cuprinzătoare și recente și cred că în acest sens instrumentul poate fi utilizat pentru a spări eficiența energetică și costurile energetice. Acum, am avut ocazia să discut cu foarte mulți reprezentanți ai sectorului energetic, uh, acele industrii care consumă multă energie și pentru ele e adevărată provocare, sunt de acord cu asta. Dar, per total, cu toți încercăm să găsim soluții, nu? să vedem ce putem face cu scurgerile de carbon, cu relocarea emisiilor de CO2. Trebuie să ne asigurăm că industria noastră este protejată. Și în acest sens, în momentul în care discutăm despre electricitate și prețul la electricitate, o situație mai bună poate fi creată printr-o interconectare a pieței, printr-o modificare a, proiect- a tuturor lucrurilor proiectate la nivel energetic și, mai mult decât atât, rezerva de stabilitate, de asemenea, este o propunere care poate contribui la, în contextul noului sistem, noi, noi scheme ETS, pot contribui, deci, la o situație mai bună pentru întreprinderi în perioada de după 2020. Și orice lider cu care am discutat în domeniul afacerilor, în domeniul energetic, mi-au spus, de fapt, un lucru vor înainte de a face investiții, să aibă un cadru de reglementare stabil. Dacă ne puteți asigura asta, așa mi s-a spus, stabilitate, atunci noi investim. De la propunerile noastre, de la propunerile noastre, nu e nicio problemă, investim. Dar care e logica? Dacă produsele noastre sunt eficiente din punct de vedere energetic, dacă respectă mediul, dacă ne permit să economisim energie pentru consumatori, foarte bine, se vând se vând, reprezintă o marcă înregistrată și atunci nu trebuie să considerăm că aceste măsuri sunt o amenințare pentru întreprinderi, ci reprezintă de asemenea și o sursă de creare a locurilor de muncă în Europa. Iar în acest sens, eu sper că vom reuși să ajungem la un acord la summitul de la Paris, în așa fel încât să avem niște acorduri obligatorii, aplicabile în mod obligatoriu, în așa fel încât să ne asigurăm că nu numai Europa, ci și ceilalți actori la nivel internațional vor respecta exact același lucru, aceleași reguli, lucru care va duce la un picior de egalitate, la un tratament egal între diferitele întreprinderi europene și străine. Și vom face tot ceea ce trebuie pentru a ajunge la acest rezultat. Uh, you are too <laughs> uh, We've got uh, Mai avem 17 persoane înscrise pe listă și vă propun uh, ca acum să punem punct acestei liste și sper că toată lumea va fi de acord. Începem cu doamna Pilar de Castillo. Oh. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Sefcovici. Aș vrea doar să subliniez ceva ce Dumneavoastră ați spus deja rețelele inteligente și vreau să vă spun, rețelele inteligente trebuie să fie actualizate. Anul trecut deja am avut foarte multe dezbateri despre rețelele inteligente, dar până la urmă nu s-a făcut mare lucru. Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, este elementul cheie dacă vrem să avem interconectivitate și dacă vrem să avem legătura dintre companiile de energie și companiile de telecomunicații, trebuie neapărat ca dumneavoastră să faceți din rețelele inteligente o prioritate. Mulțumesc și pentru faptul că sunteți succintă. E important să nu depășiți minut și jumătate, dragi colegi. Domnul Lanco Mulțumesc, domnule președinte. E foarte greu să nu fii de acord cu toate obiectivele care au fost uh, enunțate de către domnul vicepreședinte, regen, energiile regenerabile, mai puțină dependență energetică, uh, costuri mai mici. Da, sunt uh, convins că toată lumea este de acord cu cele spuse de comisie. Însă, acum, apropo de ce a spus dumneavoastră în final, am o întrebare. Trebuie neapărat să există stabilitate atunci când vorbiți despre investiții, de viziune pe termen lung. Nu se poate să nu ne gândim și la stabilitate. Eu uh, vin dintr-o țară unde am avut de uh, înfruntat deficite și perioade lungi de instabilitate și de aceea știu ce importantă este tocmai stabilitatea și predictibilitatea. Apoi trebuie să punem capăt acestor insule energetice. Peninsula iberică trebuie să fie o prioritate pentru interconectarea cu restul con continentului și de aceea avem neapărat nevoie și noi de rețelele inteligente. Știm că energia este cheia pentru competitivitatea industriei noastre și mai mult decât atât, așa cum a spus dumneavoastră, să nu uităm energie, industriile energivore, pentru că industria de fabricare a aluminiului din țara mea consumă multă energie, dar trebuie să își păstreze avantajele față de concurenții săi și acest lucru nu se poate dacă nu avem prețuri competitive la energie, pentru că aceste industrii sunt foarte dependente de energie. Președintele dorește să întrerupă oratorul. În sfârșit, vă rog frumos, trebuie să existe un plan al Uniunii Europene pentru a combate sărăcia energetică, pentru că nu este normal să existe milioane de oameni care nu pot să-și plătească facturile de energie. Mulțumesc, stimate coleg. Acum are cuvântul domnul Urucev. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru lămuririle pe care le-ați adus în ce privește Uniunea Energetică. Una dintre principalele așteptări pe care le avem vis-a-vis -vis de această idee este să îmbunătățim securitatea aprovizionării cu gaz. Din această perspectivă, conflictul dintre Ucraina și Rusia ne îngrijorează foarte mult. Mai mulți colegi au vorbit deja despre acest subiect, dar eu aș vrea să spun că acum asistăm la o sistematizare a politicii Rusiei de a um, face așa fel încât Ucraina să nu mai fie o țară de tranzit pentru gazul livrat Europei. Trebuie să luăm foarte în serios această tendință și să ne gândim la ea atunci când elaborăm uh, cadrul legislativ pentru Uniunea Energetică. Și atunci am o întrebare pentru dumneavoastră. S-au făcut multe progrese în ce privește energiile regenerabile datorită subvențiilor uriașe care au fost acordate și în anumite țări s-au făcut progrese, dar în același timp în alte țări există multe poveri, inclusiv uh, la import, la nivelul taxelor vamale. Eu cred că încă nu ne-am gândit foarte bine la toate măsurile politice ce pot să fie luate pentru a consolida politicile la nivelul certificatelor și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Valiu, mulțumesc. Vreau să mă concentrez asupra unui punct la care a făcut referire domnul vicepreședinte în discursul său, mai ales în ce privește gazul natural și um, terminalul de gaz din sudul Europei. Vreau să îmi dați mai multe informații. Cum va putea Uniunea Energetică să uh, dinamizeze uh, acest proiect al terminalului de uh, gaz din uh, regiunea mediteraneană și, în general, din sudul Europei? Și Cum veți uh, vedea dumneavoastră această abordare holistică a Uniunii Energetice? Va exista o strategie comună astfel încât gazul să fie livrat de fiecare dată acolo unde este nevoie și la prețuri abordabile? Pentru că să nu uităm că poate să fie și un um, um combustibil uh, mult mai ecologic pentru transport. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să fac o observație de natură generală. Dacă reușim să punem pe picioare o adevărată uniune energetică, este evident că va fi o, um, o veste foarte bună pentru întregul proiect de integrare europeană. Am două observații. Deocamdată nu există o adevărată piață internă a energiei, în tot cazul nu una funcțională și încă nu avem uh, o infrastructură care să uh, merite acest cuvânt încă nu există nici măcar interconectare între țările vecine. Dacă ne uităm la regiunea României, Bulgariei, um, a Ungariei și chiar și țările vecine din Balcani. Este doar un exemplu, dar dacă nu punem la oaltă toate aceste piese din puzzle, niciodată nu vom avea o piață internă a energiei. În plus, dacă vrem să fim ascultați, Uh, de către cele terțe, trebuie să vorbim la unison, trebuie să vorbim cu o singură voce. Noi nu ne putem permite să fim atât de dependenți de furnizorii din țările terțe. Puteți să contați oricum pe sprijinul nostru pentru toate măsurile pe care le anunțați. Mulțumesc, doamna Calas are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Ați spus că uh, pentru dumneavoastră lumea energetică înseamnă și uh, uh, electricitatea care circulă uh, dincolo de frontiere și în mod uh, liber. Dar uh, până acum interconectările uh, erau folosite nu pentru comerțul cu energie, ci pentru a acoperi consumul în uh, perioadele cu consum maxim, în momentele de vârf. Se va schimba această viziune. Și cum veți garanta concurență loială? Și cum credeți că ar trebui să arate um, agențiile de um, reglementare, ar trebui să aibă noi competențe pe viitor? Mulțumesc, doamna Beres. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Cred că Uh, mandatul dumneavoastră este unul de importanță crucială, deoarece sunteți reprezentantul noului model de dezvoltare economică, inclusiv prin intermediul Uniunii Energetice. Aveți uh, foarte multe de îndeplinit, dar și o cale concretă de urmat. Și dumneavoastră ați avocat inclusiv prețul tonei de carbon, ceea ce mi se pare foarte important. Dacă, înainte de conferința de la Paris, și dacă ne dorim ca această conferință să fie o poveste de succes, atunci, în cadrul planului de investiții Juncker, trebuie să existe o adevărată predictibilitate a prețului tonei de carbon. În absența sa, restul strategiei va fi un eșec. Să nu uităm că nu toată lumea este fericită cu această concepție. Piața este oarbă și întotdeauna este nevoie de o intervenție din partea legislatorului. Avem nevoie totuși de un preț de referință pentru tona de carbon, un preț de referință, un etalon pentru actorii de pe piață. Nu știu uh, dacă n-am fost eu atentă, dar am senzația că nu ați vorbit suficient despre acest lucru în discursul dumneavoastră. Poate că la nivel european am putea să ne gândim cum să facem astfel încât nu doar uh, cele mai mari companii să profite de pe urma scăderii uh, prețului la zona de carbon, ci și alții și cum putem să favorizăm investițiile. Mulțumesc, doamna Verna. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, vi s-au adresat foarte multe întrebări și deja ați oferit un răspuns la majoritatea. Aș vrea să punctez o întrebare concretă. Dumneavoastră lucrați la un model de referință pentru piețele de capacitate și în Germania avem un, o carte verde cu o consultare publică pe acest subiect. Au fost oferite deja câteva avize mm, din partea Ministerului și se spune că aceste piețe de capacitate Mm, sporesc costurile sistemice și apar probleme din punct de vedere energetic. Experiența din SUA arată că durează foarte mulți ani până ce obții un rezultat concret cu costuri suplimentare, bineînțeles. Ce vrea să facă Comisia pentru a se asigura că nu e denaturat principiul pieței unice prin aceste proiecte și nu se va ajunge la o renaționalizare a piețelor energetice. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, doamna Kirsten Darling. Thank you very much. Um, and thank you very much for the presentation. Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Încep prin a susține ceea ce a spus domnul Peterson în ceea ce privește rolul Parlamentului European la guvernanță. E crucial acesta. Salutăm propunerea, mai ales uh, rolul central al eficienței energetice și uh, rolul societății civile și a centrelor urbane inteligente. Dacă puteți, aș vrea să intrați în detaliu în ceea ce privește dimensiunea socială și cooperarea cu uh, comisarul Tyson. E clar că Dialogul social și participarea pot asigura o tranziție lină și aș vrea mai multe detalii despre asta. Apoi, e foarte important și acest lucru a apărut în discurs, discurs de mai multe ori. E important să ținem cont de politica industrială um, și agenda politicii industriale europene, unde apare captarea carbonului, mai ales din sectorul industrial, pentru a fi acesta un mod de a crea locuri de muncă. De unde vin eu, industriile energofage vin cu planuri energetice de creare a noi locuri de muncă prin captarea carbonului. Și astfel sunt menținute și locurile de muncă din planul industrial. Deci, ce părere aveți despre asta și cum puteți să încadrați această noțiune în mixul energetic. Doamna Cabezon Ruiz. Mulțumesc. Vreau să vă spun că nu sunt foarte de acord cu ce a spus domnul Șefcovici în ceea ce privește angajamentul pentru energiile regenerabile. E important, sigur, să contracarăm sărăcia energetică. Și cred că trebuie să recunoaștem această problemă și să ne asumăm răspunderea, să rezolvăm problema ca, ca atare. E important să avem o strategie împotriva sărăciei energetice în întreaga Uniune Europeană pentru ca oamenii să poată consuma energia pe care o produc ei înșiși. Astfel vom încuraja dezvoltarea în regiuni care sunt puțin în urmă la ora actuală. Și am uh, avea o contribuție importantă în unele state membre. Este o mare oportunitate acum și a sosit momentul să tratăm problema acum, pentru că sunt niște lucruri Uh, extrem de relevante din punct de vedere social, de care trebuie să ținem cont în momentul în care formulăm politica energetică. Astfel vom reuși să generăm și mai multe locuri de muncă. Deci, cred că nu ar trebui să irosim această șansă. Mulțumesc. Thank you, Madame, Madame Moody. Doamna Moody are cuvântul acum. Very much. Mulțumesc. Cred că a sosit momentul să subliniem ca atare rolul um, comunității în uh, politica energetică. Am câteva exemple din regiunea pe care o reprezint eu, unde există scheme de cooperare. Dar bineînțeles că e nevoie și de acces la facilitat, la sprijin de orice fel. Și acolo unde există niște structuri care funcționează bine, acestea pot fi luate ca exemplu. După cum bine au uh, spus unii colegi, există sprijin public pentru proiecte energetice, dar ce se întâmplă în momentul în care un proiect energetic se uh, derulează în vecinătatea ta? Sprijinul dispare. Apare sprijin și pentru beneficiile comunității, mai ales în momentul în care e vorba de scheme ample. Și, nu în ultimul rând, vreau să spun că mă îngrijorează finanțarea. Pentru că, indiferent ce se întâmplă, indiferent câtă cercetare trebuie să facem cu privire la ceea ce se întâmplă în plan tehnologic, dacă banii sunt uh, distribuiți uh, în așa fel încât noile tehnologii nu sunt încurajate, mi se pare că jucăm un joc periculos cu prezentul, dar și cu viitorul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boreldi. Grazie, președinte. Sono stato praticamente Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-au luat vorbele din gură, practic, pentru că nu putem să avem autonomie energetică fără mai multe investiții în cercetare. Însă, din păcate, în planul Juncker uh, se vor lua fonduri de la orizont 2020. Deci cum împăcați cele două tendințe? Mulțumesc. Thank you very much. Mr. Ferreira. Eh, Mr. Ferreira. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Senhor eh, vice-presidente, senhor comissário, nos últimos anos surgiram eh, estudos em vários países na União Europeia, eh, mas não... Mulțumesc. E adevărat că în ultima vreme au existat foarte multe studii în Uniunea Europeană realizate de diferitele state membre care au spus că liberalizarea și liberalizarea piețelor energetice, reglementarea în vigoare, vor duce la o scădere a prețurilor pe care le vor plăti gospodăriile. Doar noi ce constatăm? Constatăm exact pe dos. Prețurile au crescut și atunci vrem să știm cine anume în lanțul acesta de producere și transport ale energiei impune niște prețuri atât de mari Uniunii Europene și consumatorilor săi finali. Pentru că nu ar trebui ca aceste uh, costuri să intre în buzunarul uh, unei singure întreprinderi, pentru că rezultatul final uh, va fi unul extrem de neplăcut. Eu aș vrea să știu ce va face Comisia Europeană, cum anume va răspunde la aceste necesități. Fără de bandă de variação que serviu de bază. Vedem că prețurile scad. Au scăzut atât de tare încât Până la urmă, a fost depășită propunerea făcută de comisie anul trecut. Și avem, uh, da, gaz de șist, avem uh, energii regenerabile, mixul energetic trebuie schimbat și trebuie să ne schimbăm și noi previziunile. Întrebarea mea este, avem o bază credibilă în uh, acest context? Cred că cu prețul acesta scăzut, ideile noastre despre piața carbonului vor trebui revizuite. Cum anume analizați scăderea costurilor? Veți continua lucrările cu modelele vechi pentru că aceste modele de liberalizare pur și simplu sunt depășite și nu funcționează. Mulțumesc, doamna Lopez Bermeo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi pentru această prezentare foarte detaliată și nu suntem obișnuiți cu astfel de prezentări. Deci vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să vedem în mod concret în luna februarie ce ne veți spune. Dar am câteva îngrijorări. Mai întâi, propunerea din luna februarie va include și măsuri ce vor putea fi adoptate față de țările care nu își îndeplinesc obiectivele fixate, spre exemplu Spania, a distrus energiile regenerabile și a distrus și eforturile făcute de uh, consumatori, de investitorii mici. Și asta în beneficiul unor firme și întreprinderi foarte mari. Și atunci întrebarea este cum anume ne vom uh, face o coordonare de competențe, pentru că prețurile, cel puțin în țara mea, sunt fixate de acele întreprinderi care uh, au o poziție majoritară. Uh, și, de fapt, e vorba de un sector industrial care penalizează consumatorii și IMM-urile și care duce la o distrugere a locurilor de muncă, după cum s-a spus deja, și la o sporire a sărăciei energetice. Și regenerabile e clar că sunt energii care au două fețe. S-ar putea să ducă sub, la o, o scădere a investițiilor, dar acum e clar că există cercetare, există investiții, există dorința de a avansa, însă lipsește în continuare investiția publică pentru că este singura care ne va permite să menținem și criterii de solidaritate. Și eu, în final v-aș adresa o rugăminte ca în acest proiect să fie cooptați și interlocutorii sociali cei care până în, prezentul de fa- până în momentul de față nu au fost deloc ascultați. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Toșenovski. Děkuji, pane předsedající. Eh, mnoho již toho bylo řečeno. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe, așa că mă rezum la lucrurile care mi se par importante. Cu toții știm ce portofoliu complex ați preluat, domnule vicepreședinte. E imposibil să spunem că un comisar are o sarcină mai dificilă decât altul, dar ce pot să spun este că, în cazul dumneavoastră, e aproape o criză, domnule comisar, pentru că energia a devenit o parte problematică din punct de vedere diplomatic și în mai multe conflicte. Am văzut asta în 2006 cu criza gazului și la vremea respectivă discutam despre aceleași lucruri. Ne uitam pe datele, ne uităm pe statistică, vedem ce s-a întâmplat de până atunci și vedem că nu s-au schimbat foarte multe, pentru că depindem uh, tot de un singur furnizor de gaz. Și această dependență sporește. Eu aș fi vrut să văd mai puțin ambiție în propunerea noastră, dar mai mult uh, simț al realității. Pentru că mă întorc la 2006 cu proiectul Nabucco. Când exista sprijin pentru acesta. Dacă l-am fi avut atunci, acum ne-am fi aflat în cu totul și cu totul alt scenariu. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu rețelele de transmisie, cu cercetarea, cu inovarea, cu tehnologia, să ne axăm nu doar pe energii regenerabile, să nu uităm și că există aici resurse. N-ar trebui să depindem de un singur furnizor. Mulțumesc. Domnul Erickson are cuvântul. The, the, the commission... Mulțumesc. Uniunea Europeană are două probleme importante de rezolvat. Odată, ignoranța. În continuare, mult prea mulți oameni, inclusiv politicieni și lideri industriali, care uh, nu vor să recunoască problema, nu vor să acționeze. Și atunci se pune întrebarea cum să obținem investiții pentru soluții pe termen lung, cum ar fi o mai bună reglementare a pieței interne, eficiență energetică, un mix mult mai eficient uh, cu energii regenerabile. Ce se întâmplă în momentul în care vedem că energia ieftină pur și simplu ne inundă piața cu prețul țițeiului scăzut acum? Pe termen scurt sunt foarte multe soluții, dar pierdem din vedere Uh, ce se întâmplă pe termen lung. Poate că ar trebui ca planul de investiție să se axeze mai mult pe energie și transformare. Care este răspunsul dumneavoastră la uh, aceste neajunsuri? Mulțumesc pentru observații. Acum dau cuvântul domnului Gerec. Mulțumesc. Domnule comisar, 28 de economii înseamnă 28 de sisteme energetice diferite și 28 de mixuri energetice. Uniunea Europeană are pachetul pe climă și energetică, de fapt sunt două pachete pe climă și energie, prin care a încercat să apropie cele 28 de sisteme. Dar asta nu înseamnă șanse egale pentru toată lumea. Există economii care vor avea mai mult de plătit pentru emisiile de CO2. Și aici apare o mare dilemă. Întrebarea mea este următoarea. Cum anume vreți să îmbunătățiți solidaritatea între statele membre în Uniunea Energetică? E vorba și de menținerea competitivității economice. Vă dau exemplul Poloniei, unde marea noastră parte din energie vine din cărbune. Dacă vrem să atingem obiectivele din propunerea dumneavoastră, atunci rezultatul va fi că economia noastră va deveni cea, cea mai puțin eficientă și uh, cea mai slabă. Uniunea Europeană înseamnă și idei noi în acest caz, Ultimul vorbitor spune președintele, dar nu cel din urmă, doamna Capăl. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. O mare provocare pentru Uniunea Energetică este Um, captarea electricității pentru a face față fluctuațiilor și um, implicarea resurselor uh, de energie regenerabilă în mixul energetic. Da, s-a discutat foarte mult despre uh, plasarea consumatorului în centrul atenției noastre. Vrem să avem o mai bună transmitere de energie și o mai bună captare a acesteia. Uh, e vorba de o utilizare a energiei în mai multe feluri, dacă vreți. Am uh, văzut că acest model a fost deja adoptat uh, în unele părți și funcționează și atunci vă întreb, Comisia, ce uh, stimulente oferă pentru a orienta rețelele energetice în așa fel încât să fie prevăzută și această nouă metodă. Nu e vorba doar de rețele inteligente, e vorba și de gaz. Ați menționat uh, faptul că v-ați întâlnit cu cei de la Gazprom și se pare că cei de la Gazprom ar fi spus că Ucraina trebuie să plătească gazul în avans și că există posibilitatea ca în Europa să ajungă gaz mai puțin decât ceea ce este plătit. O uniune a gazului ar putea fi o soluție, dar ați uh, fi pentru așa ceva? Cum vă imaginați asta? Cu Rusia? Fără Rusia? Sau se poate imagina așa ceva? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă! Domnule comisar, așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Nu știu, poate că ajunge chiar și o singură propoziție sau câteva propoziții acolo pentru fiecare întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi, mă voi strădui să răspund cât se poate de bine. Mulțumesc însă pentru interesul manifestat. E copleșitor. Există interes uh, în, față de acest proiect comun. Au fost mai multe întrebări uh, despre rețelele inteligente și smart grids. Și da, e și aceasta o manieră în care putem să introducem uh, ideea, conceptul de energie inteligentă în Europa. Am discutat în uh, această dimineață cu președinții unei instituții care a fost creată pentru a facilita cooperarea în domeniul infrastructurii energetice și s-au făcut foarte multe propunere. Întrebarea mea însă către aceștia, sau rugămintea a fost una simplă. Ajutați-ne să avansăm. Ajutați-ne să elaborăm un plan fezabil, implementabil, care să ne ajute să avem rețele inteligente în Europa. Eu știu că în uh, Italia se așteaptă 40.000 uh, de mii de uh, contoare inteligente care trebuie aprobate, dar există și software dezvoltat în acest sens. Există o tehnologie în floare în acest domeniu, așa că nu trebuie decât să vedem ce anume alegem și cum vom promova aceste produse, aceste idei, în așa fel încât să nu rămână ceva obscur sau uh, ceva pentru bogați. E vorba de crearea unor gadgeturi interesante care ar putea fi operate de oricine, cam în stilul smartphone-ului uh, pe care îl deține orice persoană tânără la ora actuală. Dar ne interesează să avem niște instrumente care să uh, îi încurajeze pe toți oamenii să apeleze la ele, indiferent de vârstă, de venit și așa mai departe. Trebuie să gândim uh, lucrurile în profunzime pentru că am vrea ca mm, schimbările să fie reale. Și apoi, uh, să vedem cum anume putem să ne orientăm în funcție de cerere. Când se cumpără cea mai multă energie? Dimineața, după masa, seara? Deci Uh, rețelele inteligente reprezintă o prioritate pentru noi și ar trebui să vedem cum anume găsim cel mai bun model pentru interconectare, dacă vreți, și cum putem să îmbunătățim treptat aceste rețele. Domnul Blanco Lopez se referea la importanța stabilității de reglementare. Asta e mereu o provocare, pentru că există un regulament și apoi apare schimbarea democratică cu un guvern nou care analizează deciziile guvernului precedent și adesea există senzația că lucrurile importante trebuie schimbate. Trebuie să privim însă lucrurile din perspectiva viitorului investițiilor din perspectiva imaginii pe care o proiectează un anume stat. Pentru că dacă schimb legile întotdeauna sau cu fiecare guvern, e greu ca acelea să țină pasul și e greu ca imaginea proiectată să fie una a încrederii antreprenoriale. Dacă m-ați întrebat care, ar fi, care este cea mai mare provocare care vine odată cu conceptul de Uniune Energetică, aș spune că e schimbarea mentalității. Acum lumea se axează pe soluții naționale, dar trebuie să căutăm soluții europene. Cum putem să convingem statele membre să caute soluții pentru piața energetică cu această nouă abordare, cu această nouă uh, mentalitate. Trebuie să vedem cum ne putem uh, orienta capacitățile, cum ne putem orienta mecanismele energetice în așa fel încât să optimizăm rețelele energetice, cum putem să utilizăm mai bine gazul, dar nu doar pentru noi, ci și pentru partenerii noștri din regiune și când putem să dovedim că acest lucru e benefic nu doar din punctul de vedere al securității energetice, ci și din punct de vedere al solidarității, dar și din punct de vedere financiar, pentru că se economisesc bani, atunci ajungem la concluzia că merită. Adesea întrebăm, întrebăm pe niște finanțe de ce prețul energiei este atât de uh, crescut. Vedeți un pic prețul de generare a energiei, cât costă să genereze energie și apoi uh, că este de fapt comparabil cu ce se întâmplă în SUA, dar prețul uh, final la nivelul consumatorilor, factura, de ce este atât de ridicată? Pentru că apar taxe, pentru că apar accize, pentru că apar prețuri uh, de transmisie. Și aici apare discuția, pentru că e dincolo de prețul la energie. Uh, Uh, e o chestiune ce ține de uh, miniștrii de, miniștri de afaceri sociale, miniștrii de finanțe. Tocmai de aceea propunerea noastră a stat ani de zile fără progres. Dezbaterea ar trebui să fie cum anume vom uh, formula prețul la energie. Ce vom include în acesta? Pentru că, pe de o parte, ne plângem că prețul este ridicat, de cealaltă parte, n-am uh, vrea să renunțăm la cele elemente adiționale care apar uh, pe factură. Și în același timp am vrea să fim sinceri cu consumatorii. Deci trebuie să vedem uh, cum anume uh, îmbunătățim această situație. O altă întrebare se referea la siguranța furnizărilor cu conducta prin Turcia. În momentul în care am auzit că există o abordare nouă, am spus că sunt puțin contrariat, pentru că Turcia are nevoie de vreo 15 miliarde de metri cubi, uh, plus încă 15 în regiune, deci 30, să știți că acestea sunt niște cifre aproximative. Și apoi uh, s-a spus că se vrea uh, o tranziție din Ucraina către Turcia cu 63 uh, de miliarde de metri cubi. Dar pentru asta e nevoie de infrastructură și aceasta nu există, clar nu e acolo. Ar trebui schimbate contractele, ar trebui schimbate um, toate calculele și vreau să vă spun că Până la ora actuală nu văd nicio justificare uh, ca să renunțăm la Ucraina ca țară de tranzit. Și nici nu este o decizie strategică, e una politică. Așa că eu cred că ar trebui să revenim asupra subiectului pentru a analiza problema în termeni economici și în termeni antreprenoriali, pentru că este un subiect foarte spinos și impune reformarea sistemului energetic ucrainean și a transmiterii de gaz, dar noi ajutăm pe partenerii ucrainieni în așa fel încât să transparentizeze sistemul. Este însă un subiect important pentru Ucraina, pentru membrii din centrul și estul Europei, și uh, pentru Rusia până la urmă, pentru că suntem clienții Rusiei. Eu sper să ajungem la o soluție rezonabilă, dar nici să nu trenăm foarte mult, să ne pregătim pentru orice, pentru că vom lucra pe mai multe planuri, din mai multe perspective, în așa fel încât, indiferent ce se întâmplă, să fim pregătiți mult mai bine ca în trecut. Pentru asta vom coopera cu dumneavoastră în ceea ce privește siguranța furnizărilor, testele de rezistență, um, actualizarea directivei în vigoare. Am vrea să fim mult mai bine pregătiți pentru orice problemă ar putea să apară pe parcurs. Gazul mediteranean, cum îl vom utiliza? Deja există o exploatare, un plan de exploatare. S-a decis la Roma să existe trei platforme pentru Mediterana, pentru electricitate, gaz și regenerabile. Acum se discută uh, la nivelul experților, în așa fel încât să vedem cum anume putem să îmbunătățim posibilitatea de a găsi uh, furnizări adiționale din Africa de Nord sau uh, Um, din Cipru sau chiar din Israel. Deci lucrurile sunt acum în dezbatere. Eu cred că zona mediteraneană va deveni foarte, foarte importantă din punctul de vedere al furnizării gazului pentru Uniunea Europeană. Domnul Gerec menționa faptul că piața unică nu a fost finalizată și sunt perfect de acord cu domnia sa. Aici mai sunt de înfăptuit hardware-ul și software-ul energetic. La software apar toate aceste bariere administrative, toate aceste coduri de rețea care nu fac altceva decât să impună obstacole în comerțul cu energie. E aproape imposibil uh, am văzut birocrația. E un dosar stufos care trebuie completat înainte de a te lansa în uh, comerțul cu energie. Și în continuare trebuie să ne asigurăm de faptul că există comunicare la nivelul uh, operațional energetic să se creeze un mediu propice Uh, unui flux energetic. Pentru asta avem nevoie de hardware, de software, de posibilități fizice de a face ca energia să circule în Europa. Și pentru asta există acum proiecte de interes comun, dar uh, e necesar să le monitorizăm îndeaproape pentru a respecta calendarul în vigoare să sporim uh, fluiditatea pieței energetice, să îmbunătățim uh, siguranța energetică, pentru că pentru ca piața energetică unită să devină o realitate. A, am fost întrebat și uh, care sunt organismele create uh, Uh, ENSO și așa mai departe. Vreau să vă spun că am așteptări foarte mari de la aceste organisme create pentru uh, înfăptuirea Uniunii Energetice. Sunt organisme care ar trebui să ne ofere soluții practice, implementabile, de aceea au fost create aceste instituții și întotdeauna e bine când uh, te ajută operatorii de sistem care sunt acolo, la fața locului și uh, văd care e problema. Dar trebuie ca și aceștia să-și schimbe mentalitatea. Haideți să ne axăm pe găsirea unor soluții la scară europeană. Deja s-a uh, S-au făcut foarte multe în acest sens. M-am întâlnit cu cei de la ENSO în această dimineață, mi-au promis că își schimbă mentalitatea, au spus că văd că apar schimbări și în statele membre, se dorește o soluție europeană și nu doar una uh, frontalieră. Doamna Beres acum. Să referi la prețul carbonului. De aceea cred eu că trebuie acum să vedem cum îl vom fixa. Însă pentru asta trebuie să înregistrăm progrese cât mai repede cu putință în ceea ce privește rezerva de stabilitate a pieței, să vedem care sunt chestiunile în continuare ce trebuie discutate uh, și permisele, uh, certificatele pentru 900 de miliarde care sunt în continuare restanțe, ce vom face cu ele? le congelăm în așa fel încât să vedem ulterior cum anume probabil mai târziu le vom utiliza. De altfel, asta și sugerat mai mulți dintre dumneavoastră. Uh, să utilizăm aceste fonduri pentru cercetare. Și eu zic să utilizăm uh, toate sursele de finanțare de, de care dispunem pentru a investi în domeniul acesta ale cercetării energetice. Ar fi una dintre posibilități. Și apoi am înțeles, de asemenea, că există îngrijorări uh, Uh, în ceea ce privește relocarea emisiilor și asta știu că va fi discutat în comisia dumneavoastră în continuare, dar am putea eventual utiliza un considerent și am putea adăuga un considerent la declarația comisiei care să spună în mod foarte clar că acest subiect va fi în mod uh, detaliat analizat în așa fel încât să putem coopta toți factorii implicați, pentru că e foarte important să înregistrăm progres în ceea ce privește uh, rezerva de stabilitate a pieței. Asta va transmite un semnal foarte puternic în ceea ce privește poziția noastră, faptul că suntem foarte serioși și va reprezenta de asemenea și un cadru foarte clar, bine trasat pentru perioada de după 2020 pentru ca uh, operatorii să știe cum își vor planifica investițiile. Pentru că e clar că în ultimii 10 ani situația a fost destul de complicată pentru a putea efectua toate aceste investiții atât necesare și de aceea e nevoie de reformă. Și știți că reforma intervine la momentul cel mai potrivit, în momentul de față. Acum nici mă mai refer la conferința de la Paris, pentru că E clar că acolo vrem să venim uh, plini de avânt și entuziasm și să explicăm care este poziția noastră și să obținem niște rezultate structurale foarte bune, plecând de la ceea ce am reușit să uh, facem până în prezent. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la dialogul social, e clar că asta este o idee asupra care ne-am aplicat împreună cu doamna Tyson, să încercăm să includem toate aceste chestiuni de energie într-un dialog social. Și știu că aceste subiecte au fost deja discutate la nivel de ETUC. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție acum. Ceea ce ne dorim noi este să avem o transformare din punct de vedere energetic și, de asemenea, să vedem felul în care vom forma oamenii, îi vom face în așa fel încât să fie și mai competenți decât au fost în trecut, în așa fel încât să nu devină victime ale pieței muncii mai ales în domeniul energetic. Deci, în sensul acesta, noi putem discuta cu partenerii sociali pentru a împiedica apariția unei astfel de situații și trebuie să găsim de asemenea și cea mai bună posibilitate de a organiza dialogul care să fie fructuos și util pentru toți factorii interesanți. Apoi, finanțarea, captare, stocare, cum finanțăm acest lucru, cercetarea. Eu cred că în acest sens avem deja anumite precedente. Am avut până în prezent 300 de milioane Dar cred eu că pe viitor și prețul carbonului va reprezenta de asemenea un semnal foarte clar către între întreprinderi pentru a le arăta cum anume trebuie să arate modelul lor de business. Și e clar că tot acest lucru este legat de procedura de achiziții, preachiziții, de prelicitație și pentru asta e nevoie de, și de tehnologie, pentru a ne asigura că aceste sisteme de captare și stocare a carbonului funcționează foarte bine și sunt organizate la nivel industrial. Așa că vreau să vă mulțumesc de asemenea și pentru importanța pe care o acordați implicării comunităților, pentru că e adevărat că fiecare sistem este diferit și am auzit foarte multe lucruri pe această temă. Ehm, în Regatul Unit, spre exemplu, a existat un fond ecologic care a ajutat toate aceste municipalități să intervină în renovarea clădirilor și cred că asta trebuie să susținem noi. Să dăm dovadă de flexibilitatea necesară pentru fiecare țară în parte, pentru fiecare situație în parte, pentru că știu că sistemele sunt diferite și de multe ori și municipalitățile, prerogativele fiecare, competențele fiecare municipalități sunt diferite în funcție de fiecare stat membru. Dar ideea aceasta este, noi suntem aici pentru a vă ajuta, pentru a spori eficiența energetică a clădirilor noastre și pentru a vă ajuta să găsiți soluția cea mai potrivită în care să se poată face acest, uh, metoda cea mai potrivită pentru a face acest lucru, atât din punct de vedere economic, business, dar și din punct de vedere al costurilor energetice. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la energii regenerabile. Da, poate uităm că avem deja un ghid îndrumător pentru energii regenerabile, care oglindește și noua situație, noua maturitate a sectorului de energii regenerabile în momentul de față în Europa. Acum, noi ne aflăm într-o perioadă în care trecem de la uh, anumite tipuri de energie regenerabilă care au fost subvenționate prin anumite uh, subvenții la un sistem, trecem deci la un sistem de licitații. Și aici, până în 2000, ne aflăm în 2015 și avem speranța că vom reuși să ajungem la o situație în care piața este integrată, în care există concurență, în care sursele energetice sunt diverse și variate și că energia produsă uh, de către regenerabile în momentul de față este mai ieftină, prețurile scad, deci devine competitivă, lucru care ne va ajuta să avem o piață mai competitivă și din punct de vedere al prețurilor pentru cetățeni, dar și pentru întreprinderi. Domnul Toșenaschi s-a referit a pus o altă întrebare în ceea ce privește diferitele conferințe internaționale și subiectele aplicate. a, evaluate în acestea. Geopolitică și energie. Aici e o, o, un lucru pe care îl auzim de foarte multe ori, pentru că toate aceste elemente sunt legate între ele și au repercursiuni și consecințe asupra țărilor. Și de multe ori au consecințe, pentru că de multe ori acolo unde nu vedem manifestații în stradă e pentru că uh, finanțăm, subvenționăm prețurile la energie. Deci, în acest sens, trebuie să fim foarte clar care sunt prioritățile, care, sunt, care va fi metoda noastră de diversificare. Unii au cerut ca aceste coridoare energetice să fie prioritare, trebuie să le sprijinim, pentru că asta, de asemenea, le va permite uh, să lucrăm împreună cu statele membre care sunt parteneri în aceste proiecte, ca să ne asigurăm că nu vom încreuna situația, ci vom face în așa fel încât toate aceste proiecte să fie de succes, să se desfășoare lin, mai lin decât în trecut. Așa cum spunea și dumneavoastră. Și o ultima intervenție din partea domnului Erickson, domnul Ghirec și încă o colegă care s-au referit la, ener la energii regenerabile faptul că avem nevoie nu numai de rețele inteligente, ci și de capacități de stocare. Și dacă vă uitați încă o dată la diapozitivele, uh, da, situația în care ne aflăm în momentul de față, veți vedea că în momentul în care vorbim despre stocarea energiei, suntem undeva în urmă. E un domeniu pe care trebuie să punem accentul uh, mai mult să ne asigurăm că această energie nu numai că este produsă, dar poate fi și transportată, dar poate fi și stocată, în așa fel încât acest ciclu de producție să fie complet, așa cum spunea și domnul Ghirec, pentru că e clar că avem 28 de politici naționale de energie, lucru care este foarte costisitor și nu neapărat eficient. Vom face lucrurile și mai bine pe viitor. Bun, Acum sper că am reușit să vă ofer măcar câte un răspuns la uh, nenumăratele întrebări ce m-au fost adresate de membrii acestei comisii și vreau să mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate și aștept cu mare nerăbdare discuțiile noastre viitoare. Uh, A fost foarte interesant și pentru noi, evident. Am uh, petrecut peste două zile, două două ore împreună am discutat. A, nu, un pic mai puțin, un pic mai puțin. Da, fine, a fost foarte interesant și pentru noi, să știți, spune domnul președinte. Dar dacă îmi permiteți, aș adăuga și eu doar o frază. Implementarea legislației existente de către statele membre. Implementarea aceasta va fi poate elementul cel mai important pe viitor, pentru că știm foarte bine dacă dacă nu ajungem într-o situație în care statele membre ajung în fața Curții Europene de Justiție. Eu zic că e mai bine să le convingem de dinainte să preîntâmpinăm astfel de situații. Așa că așteptăm cu nerăbdare următoarea propunere a Comisiei Europene, foile de parcurs uh, referitoare la uh, Uniunea Energetică, rezultatele de la Paris și interconectorii, cum anume vom re- crea rețelele. E, sunt subiecte care ne interesează pe toți aici în uh, comisia noastră și Vă mulțumesc pentru prezență. Well, Mr. Vice President. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, mai avem încă un alt punct pe ordinea de zi, care este de asemenea foarte important. Well, well, well, I know that we've got a lot of meetings. Știu că avem foarte multe ședințe. and gentlemen, let us go to the last topic on our agenda. Dragi colegi, haideți să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Următorul punct. Vă rog frumos. Dear friends. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rog frumos luați loc. If you don't want to stay with us. Și dacă nu doriți să rămâneți alături de noi, îmi pare rău să aud asta, dar nu e o idee bună, dar în orice caz puteți să părăsiți sala, dar vă rog să o faceți în liniște. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, realizarea potențialului cercetării și inovării din economia albastră de a crea locuri de muncă și creștere economică. Este deci cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi din această după-amiază, așa că l-aș ruga pe domnul raportor, Oric Ferreira. domnul Ferreira, să ne facă o prezentare a raportului său. Bracole, te rog, ai cuvântul. Obrigado. Sr. Presidente. Eh, não era minha intenção hoje aqui ter mais do que uma. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul e că mă așteptam la un schimb de opinii general înainte de a face o prezentare amănunțit a acestui raport și a cadrului uh, pe care sfera, sfera sa de acoperire și obiectivele fixate. Acum, subiectul acesta este deosebit de important, nu numai pentru noi ca membri ai Comisiei ITRE, ci și pentru Comisia Europeană. Timp de ani de zile, a fost o sursă importantă de resurse pentru uh, omenire. Dacă să ne uităm la mediul maritim, la oceane, în ultimii ani, în ultimii, poate chiar în ultimul secol. Uh, e adevărat că a existat o schimbare de natură calitativă în ceea ce privește mediul marin. În mod uh, activitățile tradiționale de uh, pescuit de transporturi au uh, lăsat loc unor noi activități, activități care explorează resursele imense pe care le conțin oceanele și mările în general. Pentru a găsi ceea ce noi modalități de a opera în acest mediu, dincolo de transporturi și de pescuit. Deci, dincolo de activitățile tradiționale. Și e clar că sunt activități care pot fi dezvoltate și a existat creștere în acest sens. Activități pela exploração de recursos energéticos. Avem din ce în ce mai multe motive să exploatăm resursele pe care ni le oferă mările și oceanele și mai ales resursele energetice. Știți că există mult metan și mult gaz în, pe fundul oceanelor, cu atât mai mult cu cât nu avem suficiente resurse pe platforma continentală. Trebuie să investim în prospectarea acestor resurse a fundului mărilor și oceanelor și trebuie să profetim de potențialul uh, energetic de altă natură, de exemplu energia marelor, energia valurilor, biomasa marină și acestea pot să fie folosite mai bine pentru producerea de energie. Există și uh, câteva biotehnologii care sunt asociate cu marea și avem în fața noastră provocări uriașe pentru întreaga societate, de altfel. Răspunsul pe care îl vom da va fi unul hotărător. Ca să gestionăm cât mai bine resursele enorme pe care le reprezintă zonele de coastă și um, mările și oceanele noastre. Pe scurt, uh, Aș spune că există sectoare uh, tradiționale ale economiei albastre, uh, pescuitul, transportul maritim și fluvial, uh, porturile, uh, construcțiile navale, uh, repararea navelor, dezmembrarea acestora, toată apărarea zonelor de coastă, uh, amenajarea acestora, lupta împotriva schimbărilor climatice și apoi există și sectoarele complet noi, noile resurse minerale, energetice, bioenergetice. Am lăsat deoparte acvacultura, dar și, aceasta, și acesta este un sector foarte important. Toate aceste sectoare pot să fie menționate în proiectul meu de raport, însă nu e suficient. Trebuie să nu pierdem din vedere potențialul uh, suplimentar pe care îl au sectoarele supliment, uh, tradiționale din uh, economia albastră. Știm că Sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți sustenabilitatea pescuitului, pentru a lupta împotriva uh, pescuitului ilegal. Un asemenea uh, sector de activitate, precum pescuitul, ar avea mult de profitat de pe urma noilor tehnologii. De asemenea, și acvacultura. Ar fi bine să transportăm mai multe specii autohtone, trebuie să încurajăm uh, transportul fluvial și maritim, atât în aval cât și în amonte, și să investim mai mult în sectorul construcțiilor uh, navale. Știți că din cauza um, piețelor asiatice am avut de suportat o concurență uriașă și Sectorul construcțiilor navale a avut mult de suferit în Europa. Acum trebuie să pariem mai mult pe inovare, trebuie să pariem pe specializări, pe nișe, să avem produse cu o valoare adăugată mai mare, astfel încât să putem să facem față concurenței piețelor din Orientul îndepărtat. Și aici există mult potențial. Apoi, um, apărarea zonelor de coastă, uh, protecția zonelor de coastă, a ecosistemelor din aceste regiuni. Și aici biotehnologiile joacă un rol uh, util. Folosirea noilor surse de energie poate de asemenea să fie facilitată de inovări, de noile tehnologii. Oricum, trebuie să fim conștienți de existența acestor resurse și de faptul că prin exploatarea lor putem să generăm creștere economică și să creăm locuri de muncă. În concluzie, eu uh, am exprimat uh, câteva uh, idei pe care aș vrea să le includ în proiectul de raport. Încă o dată, Vreau să fi, sensibilizăm opinia publică față de existența acestor uh, noi uh, resurse sau a resurselor deja existente. Trebuie să um, fim tot timpul atenți la protejarea um, ecosistemelor uh, marine și trebuie să existe o gestionare uh, cât mai înțeleaptă și să nu uităm că e vorba despre bunuri publice, că e vorba aici de interesul comun. Interesul comun trebuie să uh, aibă întietate față de interesele sectoriale sau private. Președintele face semn vorbitorului să își încheie uh, prezentarea. Da, am ajuns la concluzie, spune oratorul. Cu excepția celor deja afirmate, vreau să vă mai explic ceva despre comunicarea Comisiei. Rolul diferitelor structuri implicate în acest proiect trebuie să fie mai clar. Atât aceste structuri cât și programele de finanțare și programul uh, cadru. Toate aceste subiecte trebuie să fie mai bine aprofundate. Of our discussion. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Veți avea cu siguranță și alte ocazii pentru a lua cuvântul pe acest subiect. Și acum, doamna raportor din umbră, doamna Dali. Um, and thanks, Mr. Ferreira, as well. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnule Ferreira pentru această introducere foarte detaliată. În momentul în care ne uităm la acest dosar, am făcut și eu ceva cercetare și am uh, încercat să văd care sunt textele de care dispunem Cred că știm mult mai multe despre Luna și despre Marte decât știm despre uh, oceane. Dacă vă uitați la economia albastră și inovația care există și care poate exista, e foarte important și inovația maritimă ne poate ajuta să facem față unor uh, uh provocări cum ar fi, spre exemplu, schimbările climatice. Și dacă mergi mai departe cu analiza, poți să vezi că economia albastră, de asemenea, uh, poate să ducă la crearea de locuri de muncă și la o relansare economică. Tocmai în momentul în care evocăm aceste vremuri de criză. Și încă de la bun început aș dori să mulțumesc Comisiei pentru planul de acțiune, pentru inovație în acest domeniu. Trebuie să recunoaștem faptul că există un potențial foarte mare pentru creșterea albastră în Europa. Și Există diferite sectoare care sunt astfel implicate, așa cum spunea și domnul raportor, dar și altele, cum ar fi acvacultura, turismul de coastă, turismul în larg, energia produsă de oceane și așa mai departe. Și cred că în acest domeniu avem adevărată oportunitate, o posibilitate de a crea creștere durabilă și locuri de muncă, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al mediului. Și putem genera creștere cum ar fi energiile regenerabile, tehnologiile aferente și, de asemenea, și cercetarea în sectorul biotehnic uh, maritim. Și pentru a face acest lucru e nevoie de cunoștințe, de competențe care să fie dezvoltate și e nevoie de o formare mult mai specializată, mult mai țintită și profit de ocazie pentru a lansa această idee de a avea mai, multă creare, mai multe locuri de muncă în domeniul cercetării aici avem această posibilitate de a avea un mediu de inovare foarte uh, prietenos cu mediul, în care putem susține IMM-urile, în care putem avea parteneriate public-privat. Și trei puncte. Mai întâi, ca Uniunea Europeană să profite de avantajele pe care le aduce cu sine această economie albastră. E nevoie de asemenea de oameni care să fie competenți, bine formați, care au cunoștințele și posibilitățile necesare pentru a utiliza această tehnologie. În al doilea rând, sunt de părere că toate statele membre au un rol semnificativ de îndeplinit aici și aș vrea să existe mai multă acțiune comună în acest sens, pentru că există foarte multe aspecte care trebuie să fie abordate atât la nivel de state membre cât și la nivel european. Și în acest sens mă refer la trei domenii mai ales cunoștințe și competențe în ceea ce privește oceanele și mările, conștientizare sporită și eforturi de, investi- de inovație sporite și, de asemenea, o mai bună pregătire a inginerilor care să, și a uh, lucrătorilor care vor aplica aceste tehnologii. Și un al treilea punct, final, cred că sectorul acesta are un rol deosebit de important. Sectorul privat este cel care poate să ducă la acea legătură necesară între inovare și afaceri. Și în concluzie aș spune că inovarea și economia albastră pot să ajute la o redresare a economiei europene și pot duce la o dezvoltare a regiunilor de coastă în Europa. Și de altfel e clar că acestea au un potențial foarte mare pentru că au resurse care sunt durabile și în același timp pot duce și la o creștere a locurilor de muncă și o creștere economică în Europa. Și împreună cu colegii suntem gata împreună și cu Comisia Europeană să colaborăm și cu domnul raportor Ferreira și poate că vom avea posibilitatea să răspundem la întrebările sale și anume asupra ce anume să punem, pe ce anume să punem accentul pe măsură ce vom înainta în redactarea acestui raport. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare din partea socialiștilor și democraților și acum colega noastră Maragal din partea verzilor. Este thank președinte. President. Vamos, a mí me parece que, como ha explicado muy bien el señor Ferreira, estamos ante una... Mulțumesc, domnule președinte. E clar că uh, avem o posibilitate extraordinară prin raportul domnului Ferreira de a aborda aceste subiecte. E clar că e o temă destul de uitată uh, în toate politicile Uniunii Europene. Sunt foarte multe proiecte, sunt foarte multe programe, multă muncă, însă nu avem o adevărată strategie și nu avem o adevărată delimitare a obiectivelor și angajamentelor. Și cred că, în acest sens, e un document de lucru foarte bun, însă acum aș vrea să menționez încă din capul locului că aveam o impresie, um, și anume, uh, noi ar trebui să punem accentul pe anumite aspecte. Și apreciez în mod pozitiv cooperarea noastră a tuturor raportorilor din umbră cu domnul raportor. Avem documentul acesta al Comisiei. Poate e, e foarte concentrat, e foarte țintit, e foarte specific se uh, concentrează pe, uh, pe profunzimile, adâncimile maritime și evocă diferitele posibilități de creștere în utilizarea acestor resurse marine. Da, e adevărat, acestea există. Dar, așa cum spunea și domnul Ferreira, mie mi se pare că aici trebuie să găsim o linie roșie de protecție care să ne permită să protejăm interesul general și mai ales în momentul de față. Uh, Există diferite posibilități imense oferite de, de profunzimile marine, dar nu pierdem din vedere nici durabilitatea, nici mediul înconjurător, nici interesele noastre pe termen mijlociu și lung, ca și societate. Și există un risc așa cum spunea și domnul Juncker, că vom lucra pe pătrățele. Da, găsim o pătrățică, e interesantă, alocăm eforturi și fonduri și uh, uh, uităm de faptul că trebuie ca aceste programe să fie interconectate cu alte programe, aceste politici cu alte politici. Și în acest sens e clar că e nevoie de o îmbunătățire a informației, de o îmbunătățire a formării, de asemenea, așa cum spun, se spunea adinauri, în așa fel încât să înregistrăm progres. Dar, în același timp, sunt de acord asupra faptului că toate aceste concepte sunt mult prea ample, prea extinse. Noi ar trebui să cerem comisiei să aibă niște obiective mai țintite, mai specifice, mai realizabile, controlabile, măsurabile, pe care Parlamentul într-adevăr să le poată monitoriza și asuma pe viitor. Acum, S-a vorbit despre cartografia fondurilor și profunzimilor maritime. Specialiștii întotdeauna vorbesc de o realizare a unei mape, a unei hărți da, și se referă la aspectele geologice, caracteristici și însă aici trebuie să includem toate elementele. Și trebuie să facem o diferență de asemenea și cu regiunile de coastă, pentru că fiecare, cunoș, cuno, fiecare cunoștință în plus, fiecare informație în plus vine și completează imaginea de ansamblu. Și doar astfel ne putem fixa anumite obiective, obiective de protecție, uh, de evaluare a riscurilor și de evaluare a diferitelor posibilități. Și cred că ne aflăm pe calea cea bună pentru a merge în această direcție. Și e nevoie de o mai bună coordonare a programelor existente. Asta este foarte clar și reiese și din raport. Și trebuie să fim în măsură să definim o strategie, o strategie clară, cu obiective clare, cu indicatori clar și să evocăm toate aspectele care vin în jurul acestei, uh, acestui concept extins de economie albastră. Ședintele, mulțumesc foarte mult pentru această uh, intervenție. Acum aș dori să știu din partea colegilor dacă dorește să intervină cineva. Da, da, vă rog, doamna Bulin. Yes, just, uh, briefly, just... Mulțumesc. Doar câteva cuvinte despre locurile de muncă și cât de important este să creăm locuri de muncă. Eu am norocul să reprezint aici sud-vestul Angliei și cine um, își cunoaște geografia știe că acolo suntem în zona de coastă și există multe comunități în care um, multă lume are locuri de muncă sezoniere și destul de prost plătite. Și a, în aceste regiuni s-ar putea produce multă energie și am putea să avem o cerere de mână de lucru calificată și bine plătită. De aceea vreau să spun că există o legătură directă între economia albastră și locurile de muncă durabile și bine plătite în asemenea regiuni. Mulțumesc, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Bine, atunci vreau și eu să fac câteva comentarii. Sau nu, mai întâi vreau să dau cuvântul reprezentantului uh, DJ Mare, deci din partea Comisiei Europene, domnul King. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o uh, uh, munca noastră la DJ Mare noi credem că există un mare potențial în așa zisă economie albastră pentru creștere economică și locuri de muncă. Și este o poveste de succes, pentru că în toate zonele de coastă din Europa, datorită economiei albastre, s-au creat locuri de muncă. În 2012, am publicat o comunicare despre potențialul economiei albastre și am arătat că până în 2020 ar putea să se creeze mult mai multe locuri de muncă dacă se iau măsurile politice adecvate. Poate că nu suntem foarte ambițioși, dar ne-am uitat mai în detaliu la anumite sectoare, ca de exemplu sectorul energiei din surse marine și am uh, adus la oaltă pe principali actori din uh, sector, pe mm, reprezentanții principalilor companii și suntem convinși că acolo există un adevărat potențial de dezvoltare a unei surse de energie autohtone, ecologice, pentru că uh, este o energie regenerabilă. Tot în această comunicare am vorbit despre nevoia de inovare și de creare de competențe. Economia albastră nu poate să uh, fie uh, o economie cu potențial pe deplin exploatat dacă nu investim uh, uh bani europeni în sectorul cercetării, dacă nu există și investiții din partea statelor, pentru că avem aceste sectoare emergente precum biotehnologiile sau uh, Uh, forarea um, um, fondului mărilor, dar programul de cercetare Orizont 2020 are fonduri alocate specific economiei albastre și au fost uh, selecționate mai multe programe pentru perioada de lucru 2014-2020. Și este un bun pas înainte, însă nu e vorba despre inovare de dragul inovării, care se face în vid. Economia albastră este rezultatul interacțiunilor dintre lumea cercetării și um, lumea industriei. Trebuie ca produsele care au fost în laborator să poate să fie concret folosite pe piață, tocmai pentru a crea noi locuri de muncă și a genera creștere economică. Deci credem că această platformă de cercetare despre care vorbim în comunicare ar fi utilă pentru că s-ar crea această punte de care este nevoie între cercetarea finanțată prin Orizont 2020 și uh, lumea concretă și credem în plus că am putea să reunim oameni din diferite sectoare ca toată lumea să-și pună ideile în comun și să încurajăm inovarea, pentru că nu putem să o forțăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru observații. Aș vrea să spun că e păcat că s-a așteptat atât de mult înainte de a demara activități în acest sector, dar acum am înțeles care este poziția Comisiei, dau cuvântul raportorului ca să tragă concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Am notat uh, toate observațiile și diferitele puncte de vedere pe care le-au exprimat uh, colegii, precum și comisia. Acest potențial pentru crearea de locuri de muncă este o preocupare pentru noi toți. Există și problematica legată de formare. Formarea, calificările, cercetarea și dezvoltarea. Trebuie să discutăm despre aceste puncte în raport și trebuie de asemenea să vedem ceea ce încă nu s-a făcut în trecut sau, mă rog, care au fost politicile greșite ce au fost aplicate. Trebuie să consacrăm finanțarea exact acelor sectoare unde se pot obține rezultate concrete și rapide. Programele trebuie să fie în mod corespunzător finanțate și de asemenea trebuie să existe coerență între uh, cercetare și economia reală. Trebuie să vedem ce proiecte vom finanța, pentru că, așa cum a spus și Comisia, anumite proiecte deja au fost selecționate și sunt finanțate, dar uh, să ne știm foarte bine mm, dacă aceste proiecte sunt în număr suficient. Știm care erau obiectivele programului cadru de cercetare. Haideți să vedem care a fost impactul programului cadru pentru sectorul economiei albastre. Înainte de a finanța noi proiecte, ar trebui să evaluăm impactul celor care deja au fost finanțate. În ce privește sustenabilitatea, aceasta trebuie să fie o um, condiție transversală de um, îndeplinit. Nu trebuie să repetăm greșelile uh, din trecut și nici să nu facem pentru economia albastră aceleași greșeli cum am făcut pentru economia terestră. Nu trebuie să uh, repetăm modele de exploatare a resurselor uh, uh, uh subsolului care s-au arătat dăunătoare. Și care va fi um, obiectivul acestui raport? Nu putem să vorbim numai despre resursele subsolului marin, nu, trebuie să avem o vedere mai largă. Așa cum spunea și reprezentantul DJ Mare și eu sunt de acord cu această idee. Nu mai am altceva de adăugat. Oricum vom avea ocazia pe viitor să mai discutăm despre toate aceste chestiuni atât de interesante. ar fi bine și am să discut și cu raportorii din umbră, deci ar fi bine dacă am putea organiza o audiere pe această temă, domnule președinte. Știu că avem deja un program destul de încărcat, deci nu știu dacă vom putea, dar poate că implicăm și alte părți interesate și putem să organizăm o asemenea audiere. Da, o să vedem uh, uh, la următoarea reuniune coordonatorilor, spune președintele. În ce privește calendarul? Pe 23 și 24 martie discutăm despre proiectul de raport, termenul pentru depunerea amendamentelor 21 martie. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Următoarea întâlnire are loc pe 23 februarie, după amiaza, de la orele 15 și pe 24 februarie, de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Deci pe 23 și 24 februarie următoarele întâlniri. Vă mulțumesc! Ne vedem peste 3 săptămâni.